și chestiunilor legate de această regiune. Ambele organisme vor avea de profitat de pe urma faptului că uh, Comisia Europeană va deveni uh, observator la aceste lucrări. Vom asigura astfel o prezență la lucrările desfășurate de Consiliul Arctic. Populațiile indigene sunt de asemenea deosebit de importante pentru noi. Vrem să lansăm un dialog foarte extins cu aceste populații și să construim astfel politici care să susțină și să sprijine aceste populații. E vorba de politici care au dat deja roade și rezultate în alte regiuni. Și există o asociație a populațiilor indigene și aceasta s-a întrunit în Bruxelles în luna martie. Acum aș dori să mă refer la trei domenii în care noi suntem de părere că Uniunea Europeană ar putea să aducă o valoare adăugată tocmai pentru a întări modul în care este gestionat mediul în această regiune, mai ales prin, uh, uh, în lumina lucrărilor desfășurate în Consiliul Arctic. Mai întâi, în ceea ce privește mediul, În ceea ce privește rezervele uh, și resursele din subsol, metanul și uh, celelalte metale care sunt acolo extrase, e bine, lupta împotriva schimbărilor climatice cere din partea noastră pe termen scurt și pe termen uh, lung, o atenție deosebită. Avem nevoie de aceste gaze care se află în uh, zona arctică. Atâta vreme cât nu vom reuși să uh, trecem de la utilizarea petrolului la alte surse alternative, uh, nu vom reuși să um, nu vom reuși să uh, protejăm aceste resurse. Și această chestiune, bineînțeles, este reflectată și în uh, legislația de mediu a Uniunii Europene. Cea de-a doua zonă în care noi dorim să intervenim este uh, rolul nostru în calitate de observator, în așa fel încât să înțelegem cât mai bine problemele și nevoile acestei regiuni. Uh -huh. Aici e vorba de o inițiativă uh, lansată de rețeaua Consiliului Arctic, care a fost lansată de fapt inițial în sânul uh, lucrărilor Consiliului Arctic și Comisia va beneficia de această poziție tocmai pentru a promova parteneriate cu celelalte părți implicate în întreaga rețea. Și vrem să evităm orice Uh, dubluri ale eforturilor, vrem să evităm o risipire a eforturilor. Comisia are experiență de foarte mulți ani de zile în aceste tipuri de parteneriate, în cadrul unor rețele, în schimbul de informații. Și ceea ce noi dorim este ca experiența noastră, competențele noastre să fie disponibile pentru uh, beneficiul întregii rețele. Apoi, cel al treilea punct, politicile integrate. Acum trei ani de zile, politica, uh, Comisia Europeană a adoptat astfel de politici legate politica maritimă și uh, începem să vedem deja rezultatele peste tot în uh, Europa. Politica maritimă integrată se bazează pe un concept care este uh, destul de unic și care încearcă să îmbine în mod armonios o dezvoltare uh, care să respecte mediul și, de asemenea, să țină seama de toate interesele partenerilor. Noi suntem de părere că experiența Uniunii Europene în această dezvoltare a politicii maritime integrate reprezintă un atu suplimentar și prin acest lucru Comisia dorește să contribuie la lucrările ce se desfășoară în cadrul Consiliului Arctic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Reynolds. Acum uh, deschidem discuția. Dar mai întâi dau cuvântul domnului raportor Galler, care ne va expune punctul său de vedere și îi acordăm toate atenția. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc ca la final să intervin și să adresez câteva întrebări experților noștri. Dar, înainte de toate, doresc să mulțumesc pentru privirea de ansamblu pe care ne-au oferit-o asupra acestor chestiuni. Mulțumesc pentru faptul că au menționat ceea ce se întâmplă cu schimbările climatice, care sunt consecințele pentru potențiale căi maritime. De asemenea, Doresc să mulțumesc și pentru faptul că au menționat că statele riverane la zona arctică manifestă deja politici în acest domeniu. Gândind în perspectivă, vom realiza că se schimbă într-adevăr ceva din cauza schimbărilor climatice, trebuie deschise noi căi maritime. Prin urmare, se pune următoarea problemă. Ce anume se întâmplă cu protecția mediului în această zonă? Ce anume se întâmplă dacă prin schimbările climatice posibilitățile de exploatare a petrolului, a gazelor naturale sunt facilitate? În opinia dumneavoastră, ce urmări au toate aceste fapte asupra guvernanței din regiune. Ajung instrumentele juridice existente pentru a guverna acea zonă? Ajunge Convenția ONU privind uh, zonele maritime? Aș vrea să știu dacă acesta este punctul de bază care va fi relevant și pe viitor, pe mai departe. Sau de asemenea, aș dori să știu ce cadre legale vedeți dumneavoastră pentru a mijloci cooperarea. Considerați că avem nevoie de o bază juridică complet nouă, de o înțelegere complet nouă? Asta în special prin prisma rolului Uniunii Europene în acest context, pentru că, iată, și noi, cei din Uniunea Europeană, avem legislație care indirect are efecte asupra acestei regiuni. Desigur, acest lucru se întâmplă cu toate că nu, Uniunea Europeană nu este direct riverană la zona arctică. Dar aș dori să știu ce rol vedeți pentru Uniunea Europeană acolo pe viitor. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Galer. Mulțumim, domnule Galer. Acum are cuvântul doamna Ia Consari, raportor din umbră și o rog să respecte um, timpul de vorbire de 5 minute. Mulțumesc! Puheenjohtaja, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Profesorul Inge Munderson a spus că nu avem nevoie de soluții rapide. Sunt, sigur că, sunt sigură că așa este, dar trebuie să creăm foarte repede însă un climat de încredere pentru că să nu apară dispute teritoriale care apoi să ia proporții. În general, se consideră că în nord există un adevărat Eldorado. Și Toată lumea știe că în zonele arctice se pot găsi resurse foarte importante, de aceea toată lumea vrea să ajungă acolo cât mai repede. Iată de ce e foarte important să se creeze un climat de încredere. Am o idee, de fapt nu e ideea mea personală. Exploratorii au vorbit deja despre asta. Au spus că în zona, pentru zona arctică trebuie să se creeze un nou model de cooperare internațională. Chiar dacă poziția zonei arctice, poziția sa geopolitică va crește, nu există suficientă um, cooperare interinstituțională pentru această zonă. Ar fi posibil să se creeze un grup uh, științific de evaluare, așa cum există grupul uh, de discuții pentru schimbările climatice. Să existe unul similar pentru zona arctică care să facă propuneri uh, de legislație și în alte domenii. Aceste dispute uh, astfel nu Uh, ar ajunge, nu ar lua proporții. Deci ar fi foarte bine să avem un grup de experți și în acest domeniu. Pe de altă parte, este important să deținem cât mai multe informații și de aceea ar fi o idee bună, bună să existe un centru de informare în legătură cu zona arctică. Există deja în Laponia, Rovameni, un astfel de centru care există de 20 de ani. Deci poate ar fi bine să integrăm un astfel de uh, centru arctic care de asemenea ar ajuta în crearea acestui uh, climat de încredere. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, uh colega Schneiber Janstran. Domnule președinte, am fost, sunt, am fost parte a guvernului din Hamburg și mereu ne-a preocupat situația portoară în Hamburg. Să nu uităm, Hamburg are cel mai mare port din Germania, al doilea ca dimensiune în Europa. Compania Beluga recent a verificat pentru prima dată dacă ar fi posibil și profitabil să discutăm în alt termen, să folosim pasajul nord-estic. Aș dori să aflu de ce este nevoie pentru a ne asigura că o cale maritimă reprezintă alternativa sigură. Și, de asemenea, aș dori să știu pe termen lung cum anume poate fi dezvoltată o astfel de rută care, să nu uităm, pentru Uniunea Europeană este foarte importantă din punct de vedere economic pe viitor. De asemenea, aș dori să știu care este rolul, care sunt posibilitățile de care dispune Uniunea Europeană în diferitele forumuri care tratează problemele arctice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Schneiber. Are cuvântul acum doamna Lözing, raportor din umbră pentru uh, grupul uh, GUE. Vă rog. Micro. Încă o dată, domnule președinte, Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru informațiile prețioase. Suntem nou implicați în această temă care pe viitor va căpăta importanță din ce în ce mai mare. Am citit numeroase analize în care există fapte contradictorii față de ceea ce ne-a spus domnul Imunațon. Într-adevăr, pe viitor vor exista multe conflicte în zona arctică, pentru că, din punct de vedere geopolitic, ă, această regiune manifestă tensiuni. Provocarea pentru, soluții, pentru soluționarea conflictelor politice și civile va reprezenta un factor cheie. Uniunea Europeană poate să joace un rol important aici, dată fiind catastrofa din Golful Mexicului, se discută foarte mult despre modul în care se poate emite un moratoriu pentru exploatarea țițeiului în, zonele, în zona arctică. Aș dori să vin în completarea ceea ce a spus domnul Galler și să vă întreb încă un lucru, dacă considerați că reglementările existente acum sunt suficiente pentru crearea unei relații de încredere. Aș dori să discut aici despre contractul, convenția privind zona arctică. Nu sunteți cumva de părere că avem nevoie de o altă convenție în care serviciile militare și operații, operațiunile militare în zona arctică să fie interzise. Acest instrument este unul care în prezent este refuzat de statele riverane, însă, în opinia dumneavoastră, nu ar fi mai bine să, um, să soluționăm conflictele din fașă, astfel încât zona arctică să fie o zonă complet demilitarizată din start? Mulțumesc! Grazie, onorevole Lözing. Mulțumesc, doamnă Lözing. Are cuvântul acum domnul Coar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezentantul Comisiei a spus că am, avem informații despre um, populațiile indigene din zona arctică și întrebarea mea este următoarea. Ce doresc asociațiile acestor populații indigene? Și care este poziția noastră despre ceea ce doresc ei? Vă rog să le dați câteva exemple, pentru că doresc să mă asigur că îi tratăm pe cei care locuiesc în zona arctică cu suficient respect. O altă întrebare este care este, care, cum sunt relațiile dintre aceste grupuri indigene și alte țări din zonă, nu doar statele membre ale UE. Deci, cum sunt relațiile dintre populațiile arctice uh, și țări din zona arctică sau cu interese în zona arctică și care este poziția Uniunii Europene în legătură cu aceste dorințe și nevoi ale uh, populațiilor indigene. Mulțumesc, domnule Coval. Are cuvântul acum doamna Iatenmachi, raportor din umbră din partea grupului ALDE. Vă rog. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Galer pentru organizarea acestei audieri care să ne permită să discutăm despre regiunea arctică. Faptul că s-a organizat acest lucru în Parlamentul European este absolut necesar pentru că, într-adevăr, Parlamentul trebuie să fie foarte activ în acest domeniu, în această dezbatere, în discuțiile și inițiativile ce vor uh, exista. S-a pus accentul mai devreme pe schimbările climatice și consecințele pe care le vor avea aceste schimbări în regiunea arctică. Faptul că trebuie să continuăm munca noastră de evaluare a impactului schimbărilor climatice. Și, așa cum s-a spus și mai devreme, aș dori să evoc aici uh, drepturile populațiilor din această regiune. Aceste populații indigene au reprezentanți în uh, parlamentele și în autoritățile uh, suedeze și astfel vor avea posibilitatea să aibă un cuvânt de spus, deci prin intermediul statelor membre care fac parte din Uniunea Europeană. Poate că am putea preciza faptul că până în prezent nu s-a acționat întotdeauna în mod ireproșabil față de aceste populații indigene, dar noi trebuie să continuăm discuțiile și negocierile între aceste populații indigene și statele membre și Uniunea Europeană pe ansamblu. Pentru că ar fi imposibil să facem, să luăm decizii politice uh, care vor afecta aceste populații fără să le consultăm. Și Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră pe a, uh, marginea acestui dialog permanent. Care sunt uh, prevederile sau aranjamentele care există deja sau sunt uh, în curs de a fi realizate pe această temă? Colegii din Parlamentul nostru, uh, cei de tendință stânga, au spus câteva cuvinte înțelepte și anume s-au referit la dezvoltarea și instaurarea unui uh, centru uh, specific consacrat regiunii arctice. Și Cu siguranță acest centru va servi rețelei care există deja și care grupează deja universități um, care lucrează în domeniu, în așa fel încât să existe cercetare în acest domeniu, cercetare coordonată. Acest lucru ar fi profitabil pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Iatenmachi. Acum, din păcate, trebuie să reduc la jumătate timpul de intervenție pentru următorii vorbitori, pentru că lista e lungă și nu avem mult timp, uh, pentru că raportorul trebuie să ne părăsească la ora 10 și jumătate și trebuie să ia cuvântul la sfârșit după răspunsurile experților. Domnul Prodi, vă rog, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Este o audiere foarte importantă cea de astăzi. Mai ales în ceea ce privește atitudinea noastră față de resursele naturale. Până când Federația Rusă și Putin a pus steagul la Polul Nord pentru a arăta, aș marca terenul așa cum o fac animalele, a dat dovadă de o atitudine naționalistă și a demonstrat nevoia unui acces direct și imediat la resursele naturale. Având în vedere că se pornește de la zero pentru zona arctică, poate acesta ar putea să devină un domeniu experimental să se plece de la ideea că resursele naturale sunt limitate și deci ne aflăm într-o relație de interdependență. Toate statele uh, sunt dependente de aceste resurse limitate și de aceea aceste resurse trebuie gestionate în mod consensual, pentru că resursele sunt limitate, tocmai pentru a evita conflictele încă de la început. Deci, eu mă întreb dacă nu s-ar putea folosi zona arctică pentru ca de această dată gestionarea să fie făcută prin intermediul politicii și nu prin intermediul forței. Aș dori să revin uh, și la aspectele legate de popoarele indigene. În mai am participat la întâlnirea, la conferința despre poziția și drepturile popoarelor indigene și cred că uh, și în acest caz, uh, în zona arctică, se poate experimenta o politică de includere a, politici, a popoarelor indigene în uh, mecanismele de decizie încă de la început. Și astfel să se încerce să se repare această atitudine um, de a le fura um, ceea ce le aparține și de uh, a le refuza drepturile fundamentale. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Eu provin dintr-o țară riverană la zona arctică și anume din Danemarca. Groenlanda a refuzat aderarea la Uniunea Europeană. În Groenlanda însă s-a descoperit recent țiței. Acum vedem că Groenlanda nu vine înspre Europa, ci mai degrabă merge spre Statele Unite. Există o serie de state riverane uh, zonei arctice și doar uh, și vedem, iată, că situația este următoarea. Suedia și Finlanda Uh, nu fac nimic în această privință. Nu știu care poate fi opinia noastră la acest capitol. Sunt uh, membra delegației pentru Canada, am discutat și am întrebat care este situația cu pasajul nord-vestic. Pentru că, iată, cred că acum se impun taxe pentru traversarea acelui pasaj. Ei bine, nu am primit un răspuns concludent cu privire la această chestiune. Mi se pare grozav faptul că, da, discutăm despre această temă, însă nu apreciez faptul că nu, nu, nu, nu văd uh, ce anume am putea noi să facem ca Uniunea Europeană la, în zona arctică. Mulțumesc. Taler per două minute mezzo. Două minute, colegul Taler pentru... Colegul Taler. Eh, eh, domnule președinte. Cred că este foarte interesantă această audiere și susțin și eu o politică armonizată la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. Cred că ar trebui să ne implicăm mult mai activ, pentru că, iată, și ceilalți actori implicați sunt activi la rândul lor. Am întrebări la adresa profesorilor noștri. Aveți vreun studiu sau aveți o opinie personală în ceea ce privește traficul intensificat din zona arctică și modul în care acesta va influența evoluția din zonă? Am văzut că traficul, pe măsură ce acesta crește, are consecințe asupra mediului. În ceea ce privește gheața marină, că am înțeles că există insule care nu intră în suveranitatea nici unui stat deocamdată. Aș dori să știu cum anume poate evolua situația acestora dacă se ajunge într-adevăr la topirea gheții marine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Thaler. Are acum cuvântul uh, două minute și jumătate, domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte. Să întrebarea mea a fost deja pusă de doamna Rosbach, pentru că și eu eram foarte curios în ceea ce privește uh, țările din Groenlanda Uh, cum anume politicile lor de uh, afaceri externe sunt conduse, uh, conduse, spre exemplu, către, de către Danemarca și celelalte state din regiuni, pentru că acestea reprezintă într-adevăr un factor important în această regiune. Există anumite temeri și poate că aceste temeri ar putea să fie rezolvate dacă noi acționăm în acest domeniu. Poate că ar fi bine să analizăm acest lucru în detaliu și apoi, detaliu. Și apoi aș dori să mai fac un alt comentariu. Un comentariu referitor la cele spuse de un membru GUE și anume că ar trebui să uh, salvăm resursele naturale din Arctic, din zona arctică. Uh, nu văd de ce ar fi o problemă să extragem uh, de acolo resursele, uh, gazele naturale care se află acolo. Acest lucru s-a făcut de foarte multă Uh, de foarte multă vreme peste tot în lume și uh, nu știu dacă uh, transformarea acestei regiuni într-un fel de rezervă naturală n-ar putea fi eventual o soluție. Eu sunt oarecum mirat de modul în care se, s-ar putea aplica un tratat legat de regiunea arctică. Poate că în final ideea de a profita de faptul că se, topește ghea, se topesc ghețarii și că devine din ce în ce mai posibil să se extragă de acolo gaze naturale, nu știu dacă uh, e o idee care nu va fi utilizată de canadieni sau de ruși sau de alte uh, țări și acest lucru poate că ar putea să pună anumite dificultăți, probleme pe viitor. Mulțumesc, domnule Tanoc. Și acum voi da cuvântul experților în ordinea în care aceștia au intervenit la început, însă vă rog nu mai mult de cinci minute fiecare. Și, bineînțeles, vă las tuturor posibilitatea de a răspunde la întrebările și sugestiile ce v-au fost uh, formulate și adresate personal. Începem cu profesorul Ostringer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund la cel puțin două întrebări. Una în legătură cu conceptul luptei pentru resurse sau chiar uh, unei curse pentru a ajunge la resurse. Este o chestiune legată de viitorul zonei arctice, dar cred că lucrurile sunt văzute greșit. De ce? Pentru că, după părerea mea, o cursă după resurse înseamnă că trebuie să existe mai mulți concurenți care se întrec pentru în zona arctică resursele uh, aparțin statelor în care uh, se află zona respectivă. Deci, de ce să se întreacă? Pentru ce să fie această cursă? Se este vorba de uh, ceva ce le aparține deja pe baza legislației naționale și internaționale. Deci, cursa după resurse nu este abordarea corectă pentru zona arctică. Resursele există și aparțin statelor respective. A doua întrebare la care doresc să răspund este avem guvernanță suficientă? Avem nevoie de reglementări, eh, convenții internaționale suplimentare pentru această zonă? și eh, avem dezbaterea, e nevoie de un tratat arctic pentru acest ocean unic care nu pentru care nu se aplică legea maritimă internațională? Eu cred că Oceanul Arctic este unic doar pentru că este acoperit de calota glaciară și nu există drept internațional pentru uh, calota glaciară. Convenția legii mărilor din uh, 82 are 320 de articole și primele articole uh, se referă la apele acoperite de ghețuri. Dar nu există o lege specifică pentru zonele cu ghețuri. Uh, calota trebuie considerată ca fiind un teritoriu, ca fiind pământ, având în vedere că se aterizează, se poate ateriza pe ea cu avioane? are proprietățile pământului, dar este evident că este vorba de apă înghețată. Astăzi, calota glaciară din uh, zonele îndepărtate, deci care nu sunt de coastă, a putut fi uh, pătrunsă și traversată de um, spărgătoare de gheață. În... Trebuie să definim ce este și ce nu este uh, calota glaciară. Și atât, și a existat o discuție atât în Canada cât și în Rusia dacă calota glaciară trebuie sau nu să fie considerată teritoriu. Altfel spus, ce este calota glaciară și poate ea să creeze conflicte? Nu știu. Mulțumesc, domnule profesor. Are cuvântul acum domnul profesor Inghi Mutason pentru răspunsul. Vă rog. Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru observațiile dumneavoastră foarte interesante. Aș vrea să abordez mai multe aspecte. În ceea ce privește cadrul juridic existent, Într-adevăr, uh, principalul instrument internațional uh, este Convenția pentru Legea Mării uh, a ONU. De după cum am spus și în discursul meu, există ambiguități. Haideți să ne gândim la anii 2013 și 2014, ani importanți pentru că Danemarca uh, atunci uh, va uh, cere teritorii în numele, Danem- în numele Groenlandei și de asemenea Canada și Rusia care uh, a cerut acest teritoriu inițial în 2001, probabil va reintroduce o nouă cerere tot în aceleași vreme. Deci uh, se vor face mai multe țări vor avea pretenții teritoriale asupra acestor zone. Când vorbiți despre o cursă, e adevărat că se face referință um, la discursurile coloniale din secolul uh, care se referă la secolul XIX, dar există aceste dispute potențiale care ar putea să apară în legătură cu teritoriile și uh, granițele maritime, în legătură cu Groenlanda. E interesant ce se va întâmpla cu Groenlanda și poziția ei și aceste aspecte sunt legate și de statutul Uniunii Europene în, dom- în uh, această regiune. Danemarca, Suedia și Finlanda sunt state membre cu interese în zonă, dar uh, Groenlanda nu este și Finlanda și Suedia uh, nu uh, au zone de coastă în zona arctică, de aceea la întâlnirea țărilor cu interese în zona nu au avut un cuvânt prea important de spus. Comisia Europeană a cerut uh, statut de observator în uh, Consiliul Arctic. Există rezistențe și chiar opoziție față de această cerere. Uh, Rușii, de exemplu, consideră cu cât sunt mai, mulți, uh, mai multe părți interesate la masă, cu atât mai, cu mai puține părți interesate la masă, cu atât mai puține. Deci nu doresc ca Uniunea Europeană, China sau NATO să fie implicate. Acest lucru este interesant. Mulți dintre dumneavoastră aveți dreptate când subliniați drepturile popoarelor indigene. Influența acestora crește și este, se vede acum că popoarele indigente nu pot fi excluse așa cum au fost excluse până acum. Deci interesele lor uh, se vor exprima. La uh, conferința celor cinci state din zona arctică um, s-a exprimat acest lucru foarte clar. think the, uh, the, the direct questions that were there more for, for you that were kind of... Uh... S-a mai pus uh, întrebări tehnice, dar eu nu sunt expert în uh, aspectele tehnice, așa că vă dau dumneavoastră cuvântul. Având în vedere că vorbim despre interesele Uniunii Europene, Uniunea Europeană are interese și din, datorită proceselor transnaționale și aveți dreptate când subliniați că Uniunea Europeană are lor de liber în domeniul schimbărilor climatice și de asemenea în domeniul dreptului mării și așa mai departe. și este atât de dependentă de, uh, trans, de comerț. Și Uniunea Maritimă Internațională, la, din care face parte Uniunea Europeană, va avea de asemenea un rol important de jucat în domeniu. Deci Uniunea Europeană, chiar dacă nu are acces direct deocamdată, deci practic nu face parte din Consiliul Arctic, cel puțin deocamdată, Eu cred că Uniunea nu poate să fie exclusă pe termen lung și același lucru este valabil și pentru China și Japonia. Sunt actori majori, Uniunea Europeană, China și Japonia, până la urmă își vor forța poziția, vor, vor, uh, se vor impune la aceste negocieri. De aceea eu cred că trebuie să existe un mecanism pentru ca punctul lor de vedere să poată să fie exprimat la nivel înalt. Mulțumesc! Eh, mulțumesc. Domnule Inghe Budenson, are acum cuvântul domnul Reynolds de la Direcția Generală pentru Mediu din Comisie. Din păcate, eh, nu pot să vă dau decât trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi, în legătură cu guvernanța. Poziția Comisiei este că Poziția noastră a fost exprimată în comunicarea din 2008 și am spus că suntem uh, pentru dezvoltarea relațiilor uh, în zona arctică pe baza ANCLOS, uh, Convenției uh, Mărilor, uh, deci că nu e nevoie de noi instrumente, dar acest lucru nu înseamnă că nu se pot dezvolta anumite, uh, anumite acorduri existente și se, că nu se poate lua în calcul posibilitatea unor noi acorduri dacă anumite domenii nu sunt acoperite. Suntem de acord cu faptul că un tratat arctic nu este la ordinea zilei și pentru că niciuna, niciunul dintre statele arctice nu sprijină această idee și pentru că există uh, legătura dintre zona uh, sau diferențe între zona arctică și cea antarctică. De asemenea, s-a sugerat să existe un grup ca cel pentru schimbările climatice pentru zona arctică. Noi considerăm că deja există o infrastructură destul de uh, complicată, de sofisticată de cooperare în ceea ce privește cercetarea, evaluările și așa mai departe, mai ales în cadrul Consiliului Arctic și grupului, grupurilor sale de lucru. Noi dorim să participăm, să contribuim la aceste activități și să vedem cât de bine poate să funcționeze, pot să funcționeze aceste activități eh, înainte de a crea o nouă structură, pentru a nu exista suprapunere în activitatea diferitelor structuri. Discuțiile sunt în curs în legătură cu statutul de membru al Uniunii la Consiliul Arctic. Uh, vor exista noi discuții uh, la Bruxelles în această toamnă și, bineînțeles, suntem foarte implicați de, în acestea. Mai mulți vorbitori s-au referit la populațiile indigene, care sunt interesele lor și ce poate să facă Uniunea Europeană și s-au dat și anumite răspunsuri, cred, pentru că Unii au spus că e vorba de um, îmbunătățirea poziției noastre în legătură cu dialogul, deci trebuie să ascultăm, să, să ascultăm uh, popoarele indigene și să ne asigurăm că contribuția lor uh, ajunge uh, până în, la propunerile de deci, legislație din Uniunea Europeană, deci că sunt suficient consultate. În ce, și au un statut uh, în uh, instituțiile arctice și trebuie să le respectăm acest rol. Nu am răspuns la toate întrebările, dar cred că mă voi opri aici. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum observații finale din partea raportorului, domnul Galar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc experților noștri pentru prezentări. Cred că discuțiile acestea au clarificat anumite aspecte și, totodată, au arătat în ce direcție dorim să ne îndreptăm cu toții. Putem să spunem că Uniunea Europeană este o parte direct, este o parte indirect implicată în ceea ce privește interesele în zona arctică. Iată, manifestăm deja o prezență acolo cu programele noastre, de exemplu cu programul cadru de cercetare. Uh, avem reglementări privind flotele uh, pentru pescuit și uh, pentru navigație. De asemenea, avem interese în zona arctică în ceea ce privește schimbările climatice, să nu uităm, pentru că acum schimbările climatice au loc mult mai rapid în zona arctică decât în alte zone. Cred că și acesta este un aspect extrem de important. Trebuie să garantăm protecția mediului în acea zonă. Iată o temă extrem de importantă pentru noi, motiv pentru care reprezintă un interes al Uniunii Europene. Aș dori să menționez faptul că dacă discutăm despre mediu, cu doamna Jacqueline de Maid de la Agenția Europeană de Mediu, să nu uităm că va exista pe 15 septembrie un eveniment, un mic dejun pe acest subiect vom putea să discutăm mult mai în detaliu despre toate aceste lucruri atunci. Per ansamblu, având în vedere faptul că am menționat populațiile indigene, spre exemplu inuiții, este important să menționăm încă un aspect. Protecția mediului și apărarea intereselor acestor populații reprezintă două aspecte compatibile – prin urmare, trebuie să ținem cont de interesele acestor populații pentru dezvoltare durabilă, nu neapărat pentru prezervare. Am discutat, am uh, citit foarte multe reportaje pe acest subiect și am văzut că s-a ajuns la concluzia că oamenii nu vor conservare, ci vor dezvoltare. Lucru valabil atât pentru populațiile indigene, cât și pentru populațiile stabilite acolo neindigene, populații de o mai mică dimensiune. Cred așadar că marea provocare este aceea de a discuta despre exploatarea resurselor. Avem standarde bune în ceea ce privește protecția mediului, avem și parteneri nordici care și ei au standarde înalte privind protecția mediului, de exemplu norvegienii sau islandezii, cred că, date fiind aceste lucruri, putem să mizăm pe rezultate pozitive. Rusia chiar dacă nu respectă neapărat aceste standarde înalte deocamdată, poate să manifeste o atitudine de cooperare, astfel încât în zona arctică să garantăm protecția mediului. Cam atât pe acest subiect deocamdată. Din punct de vedere politic, consider că Comisia ar trebui să aibă un statut permanent de observator pe acest subiect, dat fiind faptul că avem această situație și dat fiind faptul că alte state care nu, care sunt foarte departe de zona arctică au statut de observator, cred că și Comisia ar trebui să aibă statut de observator de asemenea. În special în ceea ce privește cercetarea, nu face sens să fim reprezentați doar de state membre individuale, pentru că, iată, la acest capitol avem nevoie de Comisia Europeană. Într-adevăr, să nu uităm că trebuie să facem diferența între Arctic și Antarctica, având în vedere că Antarctica nu face parte din teritoriile altor state. Este o zonă nerevendicată. Prin urmare, um, situația trebuie tratată diferențiat. Nu în ultimul rând, un ultim aspect asupra căruia cred că există consens este acela că avem cu toții interesul de a nu se ajunge la o militarizare în regiune. Nu am avut militarizare în războiul rece acolo, uh, nu am avut militarizare de la finele războiului rece încoace și nu văd de ce am avea militarizare și mișcări militare pe viitor. Vă mulțumesc! sper acum la final că vom putea continua acest dialog. Ca raportor eu păstrez o legătură păstrez contacte apropiate cu raportorii din umbră și de asemenea sunt deschis uh, aporturilor pe care aporturilor colegilor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Galer, mulțumim experților. Doresc uh, doar uh, să amintesc două detalii. Între 13 și 15 septembrie mi s-a spus că va avea loc o conferință a deputaților din zona arctică din Parlamentul European, deci cei interesați să participă pot deja să-și noteze în agenda uh, această conferință. În ceea ce privește raportul domnului Galler, acesta va fi prezentat la următoarea ședință a Comisiei pe 26-27 octombrie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de propunerea de rezoluție. Domnule Atkins, un punct de ordine, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea eventual să, propun, să profit de amabilitatea noastră să evoc un punct deosebit de important, cu un semn de întrebare, pentru că nu sunt prea sigur ce ar trebui să facem în legătură cu acest punct. Colegul meu, domnul Said Karim, Uh, care se ocupă de Pakistan a avut ieri o ședință în uh, Parlament și a încurajat colegii să demonstreze interes față de situația inundațiilor în Pakistan, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, în, în, perspectiva uh, ședinței noastre de săptămâna viitoare și modul în care se organizează um, ordinea de zi pentru ședința uh, de săptămâna viitoare. Și aș fi dorit să vă atrag atenția asupra îngrijorărilor care există cu privire la Pakistan și faptului că e vorba de o stare de urgență, poate e nevoie de o o atitudine clară exprimată din partea noastră. Poate că am putea pe viitor, într-un viitor apropiat, să încercăm să profităm de ședința noastră de luni în așa fel încât să evocăm aceste probleme de urgență. Pentru că știu că există mulți colegi în Parlament care sunt îngrijorați și care ar vrea să facă tot ceea ce este posibil pentru a susține angajamentul pe care Comisia Europeană îl are în această regiune. Mulțumesc! Uh, raccolgo senz'altro il suo am notat uh, propunerea dumneavoastră și voi încerca să fac tot ce voi putea pentru a pune acest subiect pe ordinea de zi a ședinței comisiei noastre. Dar, după cum știți, în următoarea ședință plenară este prevăzută o dezbatere pe această temă și, de asemenea, în ședința Comisiei pentru Dezvoltare se va discuta despre acest subiect pentru ajutoarele umanitare, dar înțelegem propunerea dumneavoastră și de aceea uh, voi integra acest uh, subiect uh, pe ordinea de zi a comisiei noastre, dincolo de discuțiile deja programate de la plenară și de la DEVE. Forțe în legătură, um, acum propunere de rezoluție um, în uh, legătură cu consolidarea OSCE. Am uh, avut loc o audiere pe această temă în uh, ceea ce privește relația euroatlantică și securitatea din această zonă. După cum știți, de la adoptarea actului final de la Helsinki, uh, Organizația pentru Securitate și Dezvoltare în Europa a avut, a avut uh, un rol foarte important de jucat în uh, securitatea în zona euroatlantică și euroasiatică. Ultima reformă a OSCE a avut loc în 99, după doi ani de discuții, în cadrul procesului de la Corfu președinția actuală, Kazakhstanul, a convocat, a convocat uh, un nou summit uh, OSCE uh, um, în decembrie 2010 cu obiectivul uh, de a-și concretiza rolul de dezvoltare a unor mecanisme mai flexibile și de a relansa și a da o nouă credibilitate activității acestei organizații. Noi dorim uh, să contribuim la această dezbatere pentru că pentru ca Uniunea să, se, să fie cât mai bine reprezentată la summitul de la Astana și cu, ă, astfel să ne aducem o contribuție cât mai ă, importantă ă, la, intervenții, la uh, poziția Uniunii Europene în cadrul acestei organizații mondiale importante și utile. Uh, Acum uh, dau cuvântul uh, domnului Raucek pentru a ne prezenta principalele aspecte ale textului rezoluției sale. Vă rog. Grație, președinte. As you already stressed... Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus deja, OSCE în ultimii 35 de ani a devenit parte integrată a arhitecturii de securitate euroatlantice este o construcție unică și de neînlocuit, în opinia mea. Asta pentru că, în prezent, avem țări de la Vancouver până la Vladivostok implicate, adică țări de pe continentul american, în primul rând, țări de pe continentul european, dar și state uh, postsovietice, o construcție unică, după cum spuneam. Istoria ne-a arătat care, este, care sunt cele trei dimensiuni ale OSCE, politică și militară, economică și, să nu uităm, și dimensiunea drepturilor omului. Deci dimensiunea umană. Dacă analizăm diferitele crize cu care ne-am confruntat, ultima fiind în Kyrgyzstan, încă o dată subliniez faptul că OSCE a arătat că manifestă un rol vital. Sigur, în cei 35 de ani de la existența sa, lumea s-a schimbat. Avem noi amenințări privind securitatea, avem crimă organizată, terorismul, ciberamenințările, trafic uman. Discutăm foarte mult despre sectorul, securi despre sectorul energetic și securizarea acestuia. Încă o dată, sunt convins de faptul că OSCE poate să joace un rol mai important aici. Avem procesul de la Corfu inițiat în urmă cu doi ani de Grecia. Nu ascundem faptul că la apelul președintelui Rusiei am ajuns să discutăm despre, despre arhitectura securității europene. După cum s-a discutat, se pregătește acum un summit la Astana, la 35 de ani de la conferința de la Helsinki. Sunt de acord cu noastră, domnule președinte, că ar trebui să discutăm despre acest subiect, ar trebui să discutăm despre conținutul documentului și despre reacția pe care o vom manifesta în numele Uniunii Europene. Ar trebui de asemenea să discutăm despre reacția instituțiilor pe care le reprezentăm. Așadar, rezoluția subliniază importanța menținerii echilibrului între cele trei dimensiuni, așadar dimensiunea politico-militară, economică, de mediu și cea umanitară. Deja am menționat faptul că ar trebui să fim atenți la dezvoltarea ulterioară a celor trei dimensiuni în parte. Discutăm despre securitate energetică și despre chestiuni de mediu. Există o valoare adăugată la dimensiunea militară. OSCE a jucat un rol important în trecut la acest capitol. Permiteți-mi să menționez Convenția Forțelor Armate, Convenția Open Skies din 1999, documentul de la Viena și așa mai departe. Desigur, au existat și um, câteva povești mai puțin fericite, de exemplu conflictul din Georgia din 2008. Conflictul din Transnistria, conflictele din Caucaz și așa mai departe. Dar um, consider că în acest context dimensiunea militară este foarte importantă și trebuie să fie parte din rezoluția noastră. Ar trebui de asemenea să discutăm despre modul în care putem să oferim o mai bună asistență la atingerea obiectivelor comune. Ar trebui să discutăm despre relațiile noastre, relația Parlamentului în uh, acest proces. Dată fiindu-mi experiența personală, pot să spun că ar trebui să ne gândim și la modul în care putem să ne consolidăm relația cu, ansa, cu adunarea parlamentară a OSCE. Poate că ar trebui să ne consolidăm participarea la această adunare. Propun de asemenea în această rezoluție ca Consiliul să asigură o invitație pen, că, pentru președintele Parlamentului European la summit, lucru care ar garanta prezența Uniunii Europene ca entitate la acel eveniment. Așadar, prezint această declarație, acest document deschis. Sunt deschis oricăror dezbateri pe marginea acestui subiect. Sunt deschis uh, către participarea tuturor colegilor. Doresc ca pe 14 septembrie să fie înaintate amendamente pentru ca pe 5 octombrie să putem vota această rezoluție. Vă mulțumesc! Cam atât am avut de spus deocamdată. Mulțumim domnului raportor Raucek. Are acum cuvântul domnul Scholz sau doamna Scholz, trei minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni în calitate de raportor din umbră pentru a menționa câteva aspecte importante. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru acest raport care, în opinia mea, se îndreaptă în direcția potrivită și anume se pune întrebarea cum poate Uniunea Europeană să ajungă la o colaborare bazată pe încredere între toate statele uh, membre în, prin prisma OSCE. Cred că ar trebui să ne gândim dacă premisa inițială și anume aceea ca în interiorul Uniunii Europene să fie utilizat acest mecanism pentru uh, conflictele viitoare și pentru soluționarea acestora uh, poate fi dezvoltat pe mai departe și transmis pe mai departe. Asta dat fiind, dată fiind uh, situația din afara Uniunii Europene, dată fiind conflictele menționate de domnul raportor. Pentru că, iată, s-a ajuns la situații conflictuale bazat, situate pe continentul european și în sfera în care OSCE poate să intervină cu mecanismele sale. Au fost menționate conflictele din uh, trecut și conflictele care uh, încă persistă. Cred că în acest context ar trebui să vedem dacă nu cumva mecanismul OSCE poate fi um, implicat mai mult, asta și prin prisma schimbărilor climatice, de ce nu? Încă un aspect extrem de important ar fi legătura între OSCE și NATO. Cred că în acest context ar trebui să ne gândim dacă OSCE nu poate să devină acel for în care colaborarea statelor europene, adică statelor europene plus celelalte, să fie clar stabilită astfel încât rolul NATO să fie diminuat în această regiune. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Scholz. Acum, pentru trei minute, are cuvântul domnul Kirilov. Grazie, președinte. Uh, I also would like very much to comment Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc colegului nostru Rucec pentru acest raport. Este un document foarte echilibrat, și este un raport care ajunge la momentul potrivit, uh, pentru că nu trebuie să uităm aspectul cel mai important, și anume întărirea, consolidarea rolului OSCE. Uh, noi am observat în ultimii ani că rolul acestei uh, organizații a scăzut în ultima vreme, toată lumea este de acord asupra acestui lucru, însă poate că, având în vedere că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, am putea să revigorăm uh, OSCE-ul și să facem în așa fel încât această organizație să fie mai puternică. Dar, înainte de a vă expune observațiile mele concrete, aș dori să spun că am putea realiza această consolidare dacă și Uniunea Europeană este consolidată, mai consolidată. Și cred că domnul Rucek, în mod foarte concret și convingător, a subliniat acest lucru și anume că e nevoie de un rol sporit al Uniunii Europene uh, care nu va contribui la o slăbire a OSCE-ului, ci din potriva o consolidare a acesteia. Bineînțeles, acest lucru se aplică nu numai pentru Uniunea Europeană, ci pentru toate țările membre. Uh, din punct de vedere politic, militar, dimensiunea aceasta este încă destul de importantă. Iar în anumite regiuni există îngrijorări în acest sens. S-a spus foarte pe bună dreptate în aliniatul 6 că oh, mai există încă anumite conflicte. Cel mai important dintre ele ar trebui să ne uh, servească drept uh, lecție sau învățământ de tras în uh, conflictul dintre Georgia și Rusia, dar de asemenea să nu uităm și conflictul Karabakh-Transnistria și așa cum s-a subliniat și în alte uh, documente ale Parlamentului, chiar și în raportul meu, avem nevoie de o Uniune Europeană mai puternică. Poate că ar fi bine să avem inițiative din uh, partea Uniunii Europene în acest sens. Ceea ce este important uh, din punct de vedere economic și din punct de vedere al mediului este că poate am putea adăuga la aliniatul 10 că e nevoie de încurajarea uh, cooperării la nivel regional între țările care sunt membre care în uh, acest sens ar putea contribui la întărirea încrederii reciproce. Există o neîncredere care din punct de vedere istoric se datorează unor conflicte, unor dispute uh, și dacă vom încuraja acest lucru, cred că acesta ar reprezenta un instrument foarte bun pentru a crea acea atmosferă pașnică și pentru a reduce tensiunile. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea umană, aș dori să spun că poate aici Bineînțeles, lucrurile sunt clar explicate, dar poate că ar trebui în plus să mai subliniem uh, tot ceea ce ține de refugiați. Și ne confruntăm cu această problemă de mulți ani de zile. Și poate că în acest sens am putea contribui la consolidarea rolului OSCE. Aspectul cel mai important fiind noile competențe pe care Tratatul de Lisabona le acordă Uniunii Europene, atunci asta înseamnă că avem mai multă răspundere, avem nevoie de o participare mai activă. Este un aspect pe care l-am subliniat deja. Dar, în plus de aceasta, nevoie de un, oarecare mandat pentru Uniunea Europeană în acest sens. Mulțumesc, domnule Kirilov, și acum timp de trei minute, domnul Gjeb.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 Corfu, care a fost lansat de uh, președintele Medvedev al Federației Ruse. Apoi, conferința de la Viena de anul trecut. Și acum știm că va avea loc conferința interguvernamentală OSCE, scopul acesteia fiind să se întărească procesul lansat deja la Corfu. Procesul de la Corfu a insuflat un nou spirit în sânul OSCE. Și noi ar trebui să profităm de această ocazie, să încurajăm schimbarea, să sporim eficiența acestei organizații. Însă, în același timp, ar trebui să întărim și posibilitățile de negocieri, de discuții despre modul în care vom reacționa la noile provocări care au fost deja enumerate în uh, rezoluție, în proiectul de rezoluție. Aici e vorba de securitatea comună. Apoi, mai există și un alt domeniu dificil. Uh, modul în care se controlează armele convenționale. Procesul de la Corfu a fost instaurat în cadrul OSCE tocmai pentru a acorda uh, noi, o nouă importanță tuturor amenințărilor față de securitate. Și cred că discuțiile sunt pozitive, s-au desfășurat într-o ambianță pozitivă. În același timp, dialogul trebuie să aibă o dimensiune uh, mai extinsă, să fie multidimensional și să nu ne concentrăm doar pe securitate. Lucru pe care anumiți membri ai OSCE l-ar prefera. Cred că mai există și alte aspecte ale securității, aș spune soft, care sunt importante. Știm că va avea loc curând la Astana, în decembrie, un summit sub președinția kazacă și, bineînțeles, această inițiativă este un adevărat succes al președinției uh, Kazahstanului și sper că agenda va fi suficient de extinsă în, cu ocazia acestui summit trebuie să existe rezultate clare, concrete. Ar trebui să avem un mandat clar pentru a opera o reformă a acestei organizații. E nevoie de un plan clar de viitor. Acest lucru e valabil pentru toată lumea și cred că statele membre pot fi de acord cu acest lucru prin uh, Consiliul Interministerial și prin uh, participarea lor la celelalte ședințe care vor fi uh, organizate. Și astfel putem vedea că statele membre sunt din ce în ce mai interesate în viitorul pe care îl va avea această organizație OSCE. Acest lucru a fost de altfel subliniat și cu ocazia altor rezoluții pe care le-am avut în uh, Parlament. Încă un element cred că ar trebui să conducem, să fim lideri în acest proces de revizuire, în așa fel încât summitul de la Astana să producă rezultate tangibile, concrete. Dacă nu, viitorul acestei organizații va fi absolut pus în pericol. Mulțumesc, domnule Gjeb, și acum domnul Tanok, trei minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul rouek pentru un raport uh, echilibrat uh, și am sprijinit președinția kazacă a OSCE în momentul în care um, guvernul britanic avea o poziție o împotriva acesteia. Summitul este important, dar nu aș dori să exagerăm importanța acestuia. Există uneori conflicte între rolul de, securi- de securitate al OSCE și cel de promovare a democrației. Odirul de la Varșovia este uh, ramura uh, de observare a alegerilor a OSCE și uh, Rusia a făcut presiuni de multe ori acolo pentru um, a sprijini uh, alegerile și fraudele în alegeri din anumite țări ex-sovietice. Uh, OSCE-ul, uh, din OSCE fac parte uh, țări din Asia Centrală care sunt în tranziție spre democrație, nu putem să spunem democratice, și alături de ele se află Uniunea Europeană și Statele Unite uh, și zona Asiei Centrale continuă să fie o zonă de conflicte în ceea ce privește interesele care se află în conflict deci OSCE-ul are un rol important de jucat acolo uh, în neutralizarea unor puteri ostile din uh, regiune. Belarusul nu a fost menționat. Această țară continuă să fie uh, o țară europeană care este departe de a fi democratică. De asemenea, OSCE-ul este important în conflictele Uh, înghețate din Caucazul de Sud și uh, conflictul din Transnistria. Poate domnul raportor ar putea să uh, includă un lucru. Când există misiuni de observare a alegerilor din partea acestui Parlament în țări membre OSCE, de obicei mergem într-o formație de troică, delegația uh, Parlamentului, delegația adunării parlamentare OSCE și Consiliul Europei sau adunarea parlamentară a NATO sau ceva de genul acesta. Și delegația eh, Uniunii eh, Europene, Parlamentul European, eh, este cea mai puțin importantă acolo pentru că parlamentarii din partea OSCE sunt președinți și produc o mare parte din raport. La liniatul 24 ați menționat uh, relația dintre Parlamentul European și adunarea parlamentară OSCE. Eu cred că acest uh, paragraf trebuie reconsiderat și mai ales um, chestiunea aceasta. De ce parlamentarii europeni au un rol mai puțin important în uh, misiunile de observare în statele membru, membre OSCE? Parol. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum, pentru observații finale și eventual răspunsuri, domnului raportor Rocnic. Vă rog. Thank you. So... Mulțumesc. Deci, uh, punct cu punct, pentru a răspunde la anumite aspecte. Domnul Schulz, domnul Tanok și alții au vorbit despre Asia Centrală. Cred că s-a văzut și în, în uh, cazul uh, crizei din Kyrgyzstan că OSCE-ul trebuie să aibă un rol mai important de jucat. Uh, De aceea s-a și dat rolul uh, președinției OSCE-ului Kazahstanului. Deci interesele sunt mari și acest rol a fost dat Kazahstanului pentru a putea avea un rol mai important de jucat. Este un aspect important care cred că trebuie subliniat și în raportul nostru în uh, rândul recomandărilor noastre. Pentru că nu e vorba aici doar de regiunile din Asia Centrală, state membre ale OSCE, dar Există probleme de securitate legate de alte țări, Afganistanul, Pakistanul, când ne gândim uh, la traficul de droguri și așa mai departe. Domnul Schulz a vorbit despre uh, protecția mediului uh, și lupta împotriva schimbărilor climatice. Într-adevăr, această dimensiune va fi importantă în viitor în perspectiva OSCE. Deci dacă aveți uh, sugestii de amendamente, vă rog să le depuneți. Nu suntem însă de acord în legătură cu rolul NATO. Am subliniat în raport faptul că este în interesul nostru să consolidăm OSCE-ul este în interesul nostru să consolidăm și rolul Uniunii Europene, participarea Uniunii Europene, mai ales uh, acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și noile instrumente pe care le avem acum la dispoziție, dar nu cred că este în interesul nostru să punem în pericol rolul uh, și contribuția altor instituții, cum este NATO. NATO are în continuare un rol foarte important de jucat în ceea ce privește securitatea statelor membre ale Uniunii Europene. Sunt convins că nicio altă organizație nu poate juca acest rol astăzi. Bineînțeles, NATO nu are posibilități de a juca un rol mai important de atât în uh, Asia Centrală. Dar dacă OSCE-ul, UE și NATO în anumite cazuri se unesc, pot împreună să atingă anumite obiective pe care trebuie, la care trebuie să, să, de care trebuie să răspundă OSCE-ul. Domnul Kirilov a vorbit despre cooperarea coopera, uh, regională. Eu nu sunt împotriva cooperării regională, din potrivă, pentru că cooperarea economică la nivel regional poate avea un rol economic important de jucat, dar poate și să creeze un climat de încredere, să dezvolte capitalul uman și contractele între oameni, turismul și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm faptul că într-o zonă atât de mare, care se întinde de la Vancouver la Vladivostok, este destul de greu să se definească specific regiunile. Domnul Gșib a vorbit despre eficiența organizației. Sunt absolut de acord. Uneori sunt, simțim o anumită frustrare și cred că și alte state membre ale OSCE o simt că în unele dintre conflictele nerezolvate în Georgia, în Nagorno-Karabakh, în Transnistria și așa mai departe, OSCE-ul nu este suficient de eficientă sau intervenția OSCE-ului nu este suficient de eficientă. Și, într-adevăr, cred că trebuie să se facă eforturi în acest sens. Procesul de la Corfu a spus că nu trebuie să ne concentrăm doar pe securitatea clasică, care este, bineînțeles, importantă, dar și pe securitatea soft. De aceea am menționat noile riscuri legate de securitate și sunt absolut de acord cu dumneavoastră că dimensiunea legată de drepturile omului este foarte importantă. Dar, încă o dată, pentru a răspunde domnului Tanoc, promovarea drepturilor uh, civice și drepturilor omului și construcția democrației, acesta este un proces. Această organizație, OSCE-ul, are un rol important de jucat în acest proces. Pentru că mulți dintre uh, membrii acestui Parlament nu ar fi astăzi aici dacă sau fără uh, contribuția actului final de la Helsinki Mă uit aici la colegii noștri din Polonia, din Cehia. Au avut uh, loc uh, mișcările civice și pentru drepturile omului care și-au adus contribuția la căderea comunismului și la consolidarea drepturilor omului și a democrației din aceste țări. Deci, Cred că acesta este un rol foarte important, vital al OSCE-ului, pentru că, după cum știm, nu toate statele membre ale OSCE sunt cu adevărat țări democratice. E nevoie de un plan de lucru pentru a obține rezultate concrete. Cred că OSCE-ul are nevoie de acesta și cred că aceasta poate să fie contribuția noastră. De a ceea vă cer tuturor să ne gândim la acest an, în următoarele săptămâni, să vedem ce sugestii concrete putem aduce. Pentru ca la summit și chiar înainte de summit, contribuția noastră să, la, la dezbatere să fie una reală și concretă. Domnul Tanăc a vorbit despre ODIR. Este foarte important ca această instituție să fie una independentă. Și nimeni să nu influențeze influența odirului, pentru că are un rol esențial de jucat în promovarea drepturilor omului, democrația și drepturile minorităților de asemenea care sunt foarte importante nu doar uh, în uh, țările foste sovietice și în Asia Centrală, dar și în ceea ce privește situația populației rome, situația romilor în statele membre ale Uniunii Europene. Deci, iată, sunt aspecte foarte importante. În ceea ce privește observarea alegerilor, uh, misiunile de observare a alegerilor, de ce uh, reprezentanții Parlamentului European sunt membrii secundari ale acestor misiuni, eu cred că, într-adevăr, prezența noastră în OSCE trebuie consolidată. Prezența Uniunii Europene și a Parlamentului European trebuie consolidată la OSCE. De aceea consider că rolul nostru la adunarea parlamentară trebuie să fie unul mai important. Și deci, pas cu pas, astfel, vom putea să obținem și un rol mai important în misiunile de observare, de monitorizare a alegerilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuție și contribuții. Aștept amendamentele dumneavoastră. Data limită de depunere a acestora este 14 septembrie. Mulțumesc. C'è un fuori programma, il signor Schu- Domnul Schulz dorește să aibă o intervenție în afara ordinii de zi. Vă rog, două minute. Domnule președinte, mă anunțasem de dinainte, însă cred că m-ați trecut cu vederea fără intenție. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați alocat acest timp de vorbire. Cred că este foarte important să vorbim acum despre acest subiect, pentru că rolul și munca OSCE în cele trei dimensiuni menționate este extrem de important. Colegul Rucek a schițat foarte bine în documentul său acest aspect. De asemenea, aș dori să menționez faptul că este bine că a fost păstrată în document intervenția președintelui Medvedev în ceea ce privește conflictul despre care s-a vorbit. Însă, dacă vrem o consolidare, o îmbunătățire a activității OSCE, ei bine, din partea rușilor am impresia că se așteaptă mai mult o transformare a OSCE și ar trebui să fim critici la adresa acestui aspect. Consider că rolul Rusiei, pe cât este acesta de important, este unul care nu este neapărat constructiv în cadrul OSCE. Am văzut acest lucru la conflictul din Caucaz, am uh, văzut și la observarea alegerilor din uh, Cecenia, am văzut ce s-a întâmplat la alegerile locale care au fost falsificate. Ei bine, observatorii OSCE au fost excluși. Așadar, ar trebui să adoptăm o poziție critică, astfel încât din partea rușilor să vină o uh, o, se aducă un aport constructiv. Poate că la final vom putea aduce un amendament în acest sens. Văd că domnul raportor dă aprobatori din cap. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schulz. Domnul raportor, deci să intervină foarte pe scurt. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul meu, este și poziția mea. Foarte bine spune președintele, foarte scurt și eficace. În ceea ce privește calendarul, 14 septembrie pentru depunerile amendamentelor, termen limită, după cum vi s-a mai spus, apoi, pe data de 5 octombrie, va avea loc o dezbatere la comisie și votul în plenară este planificat pentru, a, pentru sesiunea din octombrie. Mulțumesc raportorului, mulțumesc intervenienților. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la un aviz al Parlamentului privind bugetul 2012 modificat privind poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011, astfel cum a fost modificat de Consiliu, raportor pentru aviz, domnul Salafranca. Au fost depuse 87 de amendamente. Domnul Salafranca va da cuvântul, va lua cuvântul, apoi vor avea posibilitatea autorii amendamentelor să intervină cu remarci și explicații. Domnule Salafranca, poftiți! Eh, señor presidente. Quisiera muy brevemente... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, înainte de a trece la miezul subiectului, să fac o scurtă intervenție pentru a aminti care este contextul bugetar pentru rubrica 4 a bugetului nostru. Propunerea pe care o face Comisia Europeană presupune pentru capitolul legat de acțiune externă a Uniunii Europene o creștere de 5,5%. E vorba de credite de angajament, ceea ce duce la un total pentru ex exercițiul bugetar 2011 uh, la un total de 888 de milioane. E vorba de o creștere în rubrica 4 și bugetul Uniunii Europene pentru rubrica 4 va avea o creștere de 0,78% doar. Ar părea putea părea la prima vedere o, o, o cifră nesemnificativă, am în vedere bugetul total al Uniunii Europene, însă subliniază în mod clar carențele cu care ne confruntăm în fiecare an în momentul în care trebuie să onorăm angajamentele Uniunii Europene la nivel extern. Angajamente previzibile și imprevizibile. Comisia, în proiectul său de buget, a prezentat o creștere importantă în ceea ce privește răspunsul pentru situațiile de criză, pentru instrumentul de stabilitate, uh, mai mult, 25% mai mult, politica externă și de siguranță comună Um, plus 17%, vecinătate plus 19%, politica de vecinătate către sud 6,6% în plus. Iar pentru reconstrucția în Afganistan, în funcție de angajamentele care au fost deja luate la, la discuțiile dona, cu do, ceilalți donatori, plus 25%. Pe de altă parte, există însă reduceri importante. Tot ceea ce se referă la politica de ajutor, spre exemplu, pentru Palestina, uh, suferă scăderi importante, 25 de milioane misiunile de uh, observare electorală la care v-ați referit adineaori în dezbaterea precedentă, la care Parlamentul nostru, ca urmare a acordului interinstituțional, uh, participă uh, și nu numai participă, ci și plătește, E bine, în același timp, Parlamentul European va participa la desemnarea șefilor de misiuni. Iar la alte capitole, de asemenea, mai sunt alte reduceri importante, cooperarea cu anumite țări, Iran, Irak, Yemen, care împreună au o reducere de 27%. După această prezentare generală, Consiliul a adoptat o poziție, și anume să aplice o disciplină bugetară riguroasă operând reduceri în toate liniile operaționale, reduceri importante, care merg până la 100 de milioane de euro. Și, în același timp, reduceri pe liniile bugetare care se ocupă de sprijinul bugetar și liniile operaționale. Ca o consecință a acestei politici din partea Consiliului, observăm că există o creștere a rezervei, care și mai rămân doar 70 de milioane Trecem de la 70 milioane la 164 de milioane, mă scuzați. Și în același timp, Consiliul și-a dorit să exercite și o politică de control asupra Comisiei, pentru că a redus în mod substanțial, în mod important, creditele de plată. Strategia pe care doresc eu să o urmez, domnule președinte, și pe care am propus-o, deci, colegilor prin acest proiect de rezoluție, uh, pe care îl aveți în principiu, este necesitatea de a ne asigura că Serviciul European pentru Acțiune Externă va fi în măsură să-și respecte angajamentele deja luate. În același timp, crearea acestui serviciu trebuie să fie însoțită de resursele operaționale adecvate. Toate acestea, domnule președinte, trebuie să le combinăm și cu elementele și datele uh, Uh, legate de disciplina bugetară. După cum bine știți, disciplina bugetară, procedura bugetară, este un exercițiu care se termină de multe ori la Comisia pentru Bugete. Eu, bineînțeles, aș putea să am o politică, să dau dovadă de deschidere, să accept amendamentele, aș putea să spun că accept toate amendamentele prezentate de colegi. Dar acest lucru, domnule președinte, e ușor de spus, însă nu e prea serios și e greu de făcut. Aici trebuie să încercăm să ținem seama de toate îngrijorările, de îngrijorările cele mai importante care au fost puse pe masa de discuții, să încercăm să le rezolvăm într-un mod serios. Pentru că dacă ieșim din această linie de echilibru bugetar dacă acceptăm toate amendamentele, mai ales cele care uh, cer resurse suplimentare, atunci Comisia pentru uh, Buget va avea ultimul cuvânt de spus și ea va fi cea care va trebui să reducă anumite, să opere anumite reduceri. De aceea, domnule președinte, voi uh, termina foarte repede, nu vreau să prelungesc dezbaterea în mod inutil, aș dori să ascult mai întâi preocupările și îngrijorările colegilor, însă aș dori să spun că în ceea ce privește proiectul de rezoluție s-au, pre- s-au prezentat 87 de amendamente, cred că dintre acestea mare parte pot fi acceptate, Acest, acestea mi se par rezonabile, nu știu dacă doamna Browner este cu noi, dacă este cu noi atunci aș dori să-i spun că în ceea ce privește amendamentul său numărul 2 este și care atrage atenția asupra unor anumite conflicte de interes, pot să vă spun că întotdeauna ne confruntăm cu dificultăți în acest context. Cred că politica de acțiune externă a Uniunii Europene trebuie să țină seama în mod foarte clar de prevenirea conflictelor, însă nu este prima prioritate a acestui serviciu. În orice caz, sunt gata să iau în considerare amendamentul dumneavoastră și îngrijorarea dumneavoastră și o încerca să le uh, o, introduc în text. Aș dori să spun de asemenea că domnul Alteria a prezentat de asemenea câteva amendamente și cred că dacă Uh, aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Gualteri pentru aceste observații și cred că ar fi fost bine să vină să discute cu mine aceste amendamente pentru că aș putea să le accept în așa fel încât uh, termenii de referință ai angajamentelor noastre să fie respectate. Doamna Cuca, de asemenea, a prezentat un amendament pe care pot să-l accept. Și acum haideți să trecem la miezul subiectului, domnule președinte. Aici e vorba de cifre, pentru că întotdeauna, de câte ori vorbim de uh, buget, vorbim cifre. S-au prezentat 52 de amendamente în afară de cele 34 pe care le-am semnat împreună cu domnul Gualtieri. Și prin, din aceste 52 de amendamente, o mare parte din îngrijorări, uh, aproape 80% îngrijorări ale membrilor, acoperă uh, sunt acoperite în amendamentele pe care eu le-am semnat cu domnul Gualteri. Apoi, trebuie să considerăm ca o prioritate absolută ceea ce cere Comisia, dotarea bugetară pentru politica externă și de securitate comună. Apoi, în ceea ce privește măsurile în cazuri de urgență, Uh, în așa fel încât să facem față tuturor situațiilor de criză. Uh, acest lucru ține de competențele Parlamentului nostru și sunt de acord cu domnul Brok și cu domnul Gualterin uh, în momentul în care domnul Verhofstadt, când au avut loc negocierile legate de Serviciul European pentru Acțiune Externă, au cerut să se clarifice măsurile pe care celelalte instituții le vor lua în momentul în care vom discuta despre buget. Și, într-adevăr, Parlamentul este cel care poate exercita un control în această direcție. În al doilea rând, propunem o creștere substanțială a fondurilor pentru acțiunile legate de sprijinul uh, autorităților palestiniene. Uh, o măsură care mi se pare absolut pertinentă, tocmai pentru a relansa proiectul de pace. Și acum, așa cum a spus și Comisia Europeană, uh, necesitățile, nevoile reale sunt uh, clare și de aceea mi s-a părut uh, absolut logic să creștem această sumă. Apoi, în ceea ce privește uh, misiunile de observare electorală, uh, acestea reprezintă unul dintre instrumentele cele mai importante pe care ale Parlamentul European, iar șefii de misiuni, de astfel de misiuni, sunt membri ai uh, Parlamentului nostru, vor participa la desemnarea reprezentanților și deci de aceea mi s-a părut important să încurajăm această participare a Parlamentului nostru la astfel de misiuni dacă vom încuraja în același timp și uh, sumele, resursele financiare care sunt alocate unor astfel de misiuni. Nu cred că merită să subliniez încă o dată cât de importante sunt aceste misiuni de observare electorală pentru Parlamentul nostru. Apoi, uh, acțiune legate de respectarea drepturilor omului în lume. Acestea nu pot să sufere nicio fel de reducere a bugetului. Și acest lucru este explicat în comentariile care însoțesc diferitele linii bugetare. Am încercat să restabilim această sumă așa cum trebuia ea să fie. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile administrative, Comisia a propus 24 de milioane de reduceri. Uh, Uh, până la urmă, acestea ajung la 7 milioane și un pic. Mi se pare o cifră mai degrabă rezonabilă dorim să menținem și să păstrăm credibilitatea în acest domeniu. Aș dori să spun colegilor faptul că Comisia a respins toate proiectele pilot pe care colegii noștri, raportori din umbră, le-au prezentat rând pe rând. Iar în acest sens, doamna Machi a prezentat uh, un amendament. Aș dori să clarific un lucru. Având în vedere situația actuală, domnule președinte, bineînțeles, este un motiv de nemulțumire pentru Parlamentul nostru faptul că Comisia încă nu a prezentat bugetul pentru Serviciul European de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Și bineînțeles, acest exercițiu bugetar pentru anul 2011 va fi într-un fel sau altul condiționat de această problemă. În plus de aceasta avem senzația că vom ajunge la anumite dubloane, anumite suprapuneri în buget, lucru care trebuie rezolvat cât mai repede posibil. Există o serie întreagă de amendamente pe care aș dori să le evoc. Unul din amendamente, amendamentul 5013 uh, al doamnei Autala, se referă la faptul că ar fi bine să avem un trimis special al Uniunii Europene uh, Uh, aș dori să știu care este reacția dumneavoastră față de această temă. Apoi, un amendament din partea doamnei Flotră. Și eu am anumită um, părere pe această temă, dar aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și a Comisiei Europene. Doamna propune să avem 6 milioane de rezervă în cooperarea și colaborarea cu Tunisia având în vedere situația judiciară din această țară. Și în final, doamna Bratner propune un amendament 5037 uh, care se referă la o acțiune pregătitoare pentru constituirea unui grup de mediere uh, legat de modul în care va fi organizat Serviciul European de Acțiune Externă. Și în plus de aceasta, domnule președinte, există un raport din partea uh, Departamentului de Control Financiar în ceea ce privește finanțarea modul în care se va finanța Serviciul European pentru Acțiune Externă. Aș dori să știu care sunt comentariile Comisiei pe această temă. Și rămân deschis, domnule președinte, la toate sugestiile colegilor, iar până luni v-aș ruga să îmi trimiteți toate amendamentele care doriți să le mai uh, trimiteți. Voi încerca să le analizez și întotdeauna voi încerca să nu uh, schimb prea mult uh, Uh, textul, voi face oricum tot ceea ce este posibil să pot integra în text toate îngrijorările și îndoielile colegilor mei. Dar, insist, mare parte din ele au fost deja incorporate, um, introduse în text. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, onorevole Salafranca. Mulțumim, domnule Salafranca. Acum începem dezbaterea. Mai întâi uh, au cuvântul raportorii din umbră și apoi uh, celorlalți deputați în ordinea solicitărilor. Domnul Gualtieri, raportor din umbră, vă Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Salafranca pentru tot ceea ce a făcut, pentru disponibilitatea sa, deschiderea la dialog și uh, colaborarea noastră, care este importantă într-o conjunctură politică și financiară atât de delicată pentru acțiunea externă a Uniunii Europene. Este important ca Parlamentul să transmită un mesaj clar ferm și comun. Cifrele au fost deja prezentate de colegul Salafranca, nu revin la ele. Noi deja am uh, exprimat mirare față de bugetul Comisiei, mai ales în ceea ce privește Palestina, uh, faptul că marja disponibilă era foarte mică și intervenția Consiliului a înrăutățit în mod radical, dramatic lucrurile, chiar cu elemente singulare, aș spune, în Comisia și Consiliul au redus plățile la rubrica patru cu 10%. Ni se pare o măsură unică al cărui uh, sens nu-l înțeleg. Cu siguranță nu este cel din documentul Consiliului care spune um, o, o, reducere a tuturor capitolelor cu ace- în aceeași măsură. Nu e adevărat. Aici se, se face o reducere mare de la o singură categorie uh, și nu putem înțelege acest lucru. Deci uh, au avut loc astfel de intervenții și apoi intervenții mai ales de la instrumentul de preaderare și din anumite capitole administrative care sunt importante tocmai pentru a asigura credibilitatea implicării Uniunii în, uh, mod, în controlarea folosirii fondurilor și în uh, aplicarea acestor instrumente financiare. Deci, intervenția Consiliului, după părerea mea, a fost una în direcția greșită. Ținând cont de situația dificilă, efortul făcut de noi a fost acela de a ajunge din nou la un nivel acceptabil de implicare și de resurse pentru a promova principalele priorități ale acțiunii externe europene și uh, iată, în acest sens au depus amendamente care acoperă practic uh, aproape toate reducerile făcute de uh, Uh, Consiliu și încearcă să rectifice anumite aspecte, uh, de exemplu legate de Palestina. Aș dori să subliniez importanța aplicării acordului de la Madrid în legătură cu structura bugetului PESC. Este important ca deja în, în bugetul pentru 2011 să se regăsească aceste aspecte pentru principalele misiuni și pentru a răspunde la, la întrebările colegului, uh, la solicitările uh, colegului Salafranca, eu sunt împotriva finanțării pentru Tibet și uh, nici nu are rost, cred, să discutăm despre acest aspect. Însă suge- sugestia colegii Brandner mi se pare interesantă. Pe scurt, cam acesta ar fi punctul meu de vedere și de aceea deci îi invit pe colegi să sprijine linia promovată de domnul raportor Salafranca și de mine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Gualtieri, raportor din umbră din partea grupului ALDE, doamna Iatenmachi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că trebuie să fim foarte stricți. Asta pentru că, la nivel național, foarte multe guverne fac reduceri bugetare din cauza crizei financiare. Este o situație inacceptabilă ca la nivel european să folosim din ce în ce mai mulți bani. Așadar, trebuie să ne poziționăm pe aceeași linie cu guvernele naționale. Chiar dacă eu susțin acest lucru, știu că banii cheltuiți aici pe politica externă nu sunt foarte mulți. Nu discutăm despre sume foarte mari, ci despre sume minore din bugetul european. Este așadar foarte important să luăm în calcul chestiunile importante și să subliniem faptul că monitorizarea este extrem de importantă aici. Aș dori să menționez patru aspecte. Mă surprinde poziția negativă a Consiliului în ceea ce privește în ceea ce privește rezerva de urgență. Anul acesta, mai bine de 100 de milioane de euro au fost sume redirecționate către ajutor de urgență pentru Haiti. Acum, însă, Consiliul alocă 0 euro în ceea ce privește plățile pentru anul viitor. Asta potrivit donatorilor internaționali. Aceștia nu au dat uh, statului Haiti banii promiși. Consider că ar trebui să încercăm să ajutăm statul Haiti, nu doar grupul meu politic, ci și alte grupuri politice sunt în favoarea menținerii propunerii uh, Comisiei de 200 uh, de milioane de euro. Mă preocupă și instrumentul pentru stabilitate. A trebui să menținem poziția Comisiei în ceea ce privește mm, finanțarea instrumentelor de soluționare a conflictelor. Este foarte important să facem acest lucru, în special pentru gestionarea crizelor civile și pentru pregătirea misiunilor care trebuie să fie securizate. În al treilea rând, aș dori să menționez programul de vecinătate și parteneriat al Uniunii Europene. Avem zone în imediata noastră vecinătate care ar trebui să ne preocupe mult mai mult pe noi cei din Uniunea Europeană. și aceste zone vor uh, primi suficientă finanțare. Discutăm despre vecinii noștri din Est și din Sud. Cred că aceste zone sunt unele dintre cele mai importante. Implementarea ar trebui să fie consolidată în aceste zone. Ultimul aspect pe care aș dori să-l menționez aici este cel al strategiei pentru Marea Baltică. Strategia se bazează pe cooperarea financiară transfrontalieră în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Ar trebui însă să utilizăm și alte cadre deja existente pentru a veni în sprijinul strategiei Măr Mării Baltice. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Iatenmachi. Are cuvântul acum doamna Brandner din partea verzilor 3 minute. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva comentarii referitoare la întrebările adresate de domnul Salafranca. Aș dori în primul rând să vă felicit pentru raportul extrem de bun. Vă mulțumesc pentru faptul că ați semnalat că doriți să discutăm acest aviz. Referitor acum la cifre, poate ar trebui să menționăm pe scurt sprijinul pentru mediere. Există o decizie din 2009 a Consiliului care spune că se dorește îmbunătățirea potențialului de mediere al Uniunii Europene și se dorește stabilirea unui grup de sprijin în acest sens. Însă în buget nu este prevăzut o secțiune pentru acest capitol. Sunt de acord că nu se poate ajunge foarte degrabă la stabilirea acestui grup, dar poate că ar trebui să existe o acțiune pregătitoare în acest sens pentru a face asta pe viitor. Am discutat cu membrii de la comisie care analizează acum acest aspect pentru a vedea cum anume putem să uh, ajungem la un rezultat pozitiv într-o manieră echitabilă, care să nu coste foarte mult, dar care pe viitor să ne confere o capacitate de mediere care este dorită și din partea statelor membre. Trebuie să vedem cum anume putem să facem asta prin acțiunea pregătitoare. Cred că aceasta este metoda cea mai bună de abordare și aș aprecia dacă ați analiza-o. Referitor la la Tunisia, cred că trebuie să urgentăm această chestiune înainte să fie nevoie de mai mulți bani. Există anumite rezerve, este nevoie de o evaluare, pentru că știm că la fața locului nu funcționează lucrurile a trebuit să utilizăm puterea de a face evaluări și verificări pentru a vedea unde anume se duc finanțările noastre. Sprijin efortul de implementare a ceea ce s-a decis în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă Europeană. Am văzut că ați menținut linia misiunilor de acțiune externă, avem o misiune în Afganistan care cred că este foarte bună. Însă când vine vorba despre Congo, Guinea-Bissau, uh, Bosnia și intervenția Europol, cred că ar trebui să spunem că ar trebui să avem o misiune pentru fiecare și mai apoi să vedem ce se întâmplă. În Congo, de exemplu, vom avea exact aceeași situație din cauza că nu reușim să ajungem la rădăcina problemei. Și Bosnia reprezintă o problemă spinoasă. Nu văd de ce am avea o misiune separată pentru Afganistan și nu una pentru Bosnia. Întrebarea mea este așadar următoarea. De ce nu suntem puțin mai îndrăzneți să împărțim în, cele, să împărțim în două misiuni totul pentru a garanta eficiența maximă? Acestea sunt aspectele pe care am dorit să le menționez acum. În ceea ce privește creditele de angajament, cred că ar trebui să uh, menționăm și instrumentul de stabilitate în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Brandner. Are cuvântul domnul sau doamna Muniț, două minute. Eh, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Salafranca, raportorul nostru, pentru acest raport și pentru voința și capacitatea sa de a ține seama de opiniile raportorilor din umbră din partea grupului socialist. Și e adevărat că trebuie să restabilim, uh, să schimbăm uh, sumele propuse de comisie inițial. Însă aș dori să-mi exprim surpriza față de un amendament care afectează niște linii bugetare foarte concrete. E vorba de amendamentul 5053 care se referă la liniile 19001 și 004. Se creează aici o nouă linie bugetară fără niciun fel de bază juridică. Ori dacă ținem seama de faptul că e nevoie de uh, o raționalizare a bugetului nostru, e bine, e nevoie și de o bază juridică pentru a putea introduce noi linii. Și se pare că se dezmembrează astfel instrumentul financiar de cooperare cu țările industrializate și se exclud Statele Unite din acest instrument. Nu știu pe ce criteriu, de ce Statele Unite și în același, rând, în același timp se creează o linie bugetară nouă dar e un instrument nou, creat recent și nu știu care este criteriul pentru a atribui acestei noi linii bugetare noi patru sau cinci milioane de euro. Nu știu dacă e vorba de amendamentul raportorului, din partea unui raportor socialist, uh, raportor din umbră. În mod concret, aș vrea să știu ce se va întâmpla cu uh, sumele acordate pentru cooperarea cu țările industrializate și ce se va întâmpla cu sumele acordate pentru cooperarea cu Statele Unite. Este un fond al Uniunii Europene pentru cooperarea cu uh, statele industrializate și asta depinde foarte mult și de tipul de proiecte ce sunt introduse. De aceea, amendamentul 5000, dacă mă uit la comentarii, nu sunt de acord cu acest lucru. Nu pot să uh, accept acest lucru. Apoi, uh, în ceea ce privește 50-33 și 50-28, văd acolo niște sume, dar nu știu cum acestea au fost alese, pe baza căror criterii. Uh, poate că ar fi bine să vedem lista de vot împreună cu celelalte grupuri politice și poate că ar fi bine că uh, raportorul ne explice ce s-a întâmplat cu aceste amendamente, cu aceste linii bugetare. Un alt punct asemănător, proiectul pilot pe care îl propune doamna Iaten Mache, Uh, fondul de, asociere între Uniunea Europeană și Rusia pentru situații de criză. Se creează un proiect pilot, ori Comisia a spus că nu acceptă deja anumite proiecte pilot. Poate că în acest context am putea să vedem dacă dăm dovadă de coerență. Și încă trei secunde, domnule președinte. Ajutorul pentru autoritatea palestiniană Propunerea mea, împreună cu cea a colegei mele del Valle, este să avem o sumă egală cu suma pe care știm că am executat-o în mod concret în 2009. Pentru că uh, astfel vom ține seama de nevoile la fața locului, iar propunerea raportorilor este inferioară și aș dori să știu de ce. onorevole. Mulțumesc, doamnă Muniț. Acum are cuvântul doamna Gomez. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea întreprinsă. Aș dori să mențin propunerea de a restaura uh, nivelul de finanțare pentru instrumentul de garantare a democrației, asta în special în ceea ce privește uh, observarea alegerilor. Și Aș dori să, mențin, să menționez sprijinul pentru amendamentul depus de doamna Munes în ceea ce privește articolul 19. Uh, este menționată acolo nevoia de a include respectul, respectarea, garantarea egalității de gen pentru că, iată, au existat situații în care nu a fost respectată egalitatea de gen și este important ca Parlamentul să își mențină poziția în acest sens. Aș dori să spun de asemenea că sprijin amendamentele și propunerile care vin uh, pentru a detalia misiunile Europol. Cred că acest lucru nu ar face decât să îmbunătățească uh, Um, și, situația și să o facă mai transparentă. Vă mulțumesc! Am sărit peste o raportare din umbră care nu a cerut cuvântul mai devreme, așa că îi dăm acum cuvântul. Doamna Lözing, 3 minute. Mulțumesc. Am pornit la premisa, premisa că raportorii din umbră primesc cuvântul automat. Nu este nicio problemă. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc domnului Sarafranca pentru aviz. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ar fi foarte important să avem o propunere realistă privind uh, bugetul pentru a putea să verificăm în timp util situația și să verificăm structurarea bugetului pe diferitele secțiuni. Procedura de până acum uh, în Parlament a fost din, prin prisma noastră, în ceea ce privește încadrarea în timp, insuficientă. Asta în special în ceea ce privește uh, în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă și importanța acestuia. Cred că ar trebui să nu uităm de principiile transparenței și democrației, astfel încât acestea să fie garantate prin buget. În ceea ce privește um, reducerea mijloacelor financiare pentru Palestina și pentru conflictul de acolo, grupul meu politic, GUE, este de acord cu dumneavoastră, domnule Salafranca. Și anume, acest ajutor nu trebuie să fie redus pentru că, iată, este vorba de o chestiune existențială, este vorba de o chestiune primordială pentru garantarea soluționării conflictului palestinian. Sunt de asemenea de acord cu dumneavoastră când spuneți că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important pe plan internațional. Pentru asta însă este nevoie de mijloace financiare suficiente. Cu toate acestea, eu și grupul meu politic sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să fie un actor care să garanteze și să promoveze pacea, lucru care nu poate fi exercitat cu uh, manifestare de presiune și intervenții militare. Așadar, nu trebuie să investim în intervenții militare, nici măcar în cazul catastrofelor, ci trebuie să intervenim cu mijloace civile, pașnice, astfel încât Uniunea Europeană să aibă rol de mediator. Nu ar trebui să mergem uh, pe o politică externă agresivă, astfel încât să devenim noi, la rândul nostru, agresori. Am depus în acest sens amendamente atât pentru aviz, cât și pentru diferitele linii bugetare. În ceea ce privește fondul de rezervă, sunt de, suntem de acord cu acesta dacă mijloacele sunt mm, acolo pentru ajutor civil în exclusivitate. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnul Lözing. Acum are cuvântul uh, domnul Miller, Miller de la Direcția Generală Relex din Comisie. Vă rog. Posibilmente nei 5 Dacă se poate să respectați uh, un timp de vorbire de 5 minute. Vă mulțumesc. I'll try to be brief, uh, Chair. O să încerc să fiu succint, domnule președinte. În primul rând, după cum au spus mulți membrii, apreciem cu toții ca atare situația dificilă din punct de vedere financiar la nivelul Uniunii Europene și știm cu toții că trebuie să fim foarte riguroși. Am avut sprijinul cu acestei comisii când a venit vorba de reducerile propuse de Consiliu și suntem extrem de recunoscători pentru sprijinul manifestat de comisie și de domnul Salafranca în ceea ce privește restaurarea liniilor bugetare propuse de Comisiu pentru um, reducere. Uh, suntem de acord cu menținerea liniilor și cu menținerea creditelor de angajament, aici implicând toate instrumentele necesare, inclusiv instrumentele de preaderare. Am remarcat faptul că domnul Salafranca, um, în ceea ce privește instrumentul de vecinătate și instrumentul de um, dezvoltare și cooperare, uh, nu dorește să revină complet la liniile inițiale. Uh, Orice reducere poate să cauzeze probleme mari în atingerea obiectivului de implementare de 100% a liniei bugetare. S-a menționat problema Palestinei. Am luat la cunoștință propunerea de a crește linia bugetară cu 100 de milioane, de la 200 la 300 de milioane așadar, lucru care ar uh, duce ajutorul la un nivel propus de um, comisie în urmă cu câțiva ani. Părerea mea, domnule președinte, este că doamna Ashton și comisia ar dori într-adevăr ca nivelul sprijinului pentru Palestina să nu se diminueze în următorii ani. Permiteți-mi să mă refer la una dintre reducerile propuse de domnul Salafranca. Discutăm despre Afganistan s-a propus o reducere de 8 milioane. Ei bine, programăm asistența către țări precum Afganistanul cu foarte mare rigurozitate. După cum știți, se discută cu toate părțile interesate, cu toate statele vizate și cu statele membre. Așadar, țin să spun că orice reducere la această linie bugetară va reprezenta o reducere a ajutorului în favoarea poporului afgan. Permiteți-mi să mă întorc și la o altă chestiune, la PESC. Discutăm despre fondul de rezervă propus din partea domnului Salafranca. Se dorește crearea unor instrumente de urgență. Doamna Ashton a făcut câteva demersuri pentru garantarea Uh, transparenței în domeniul PESC și cred că, într-adevăr, aceste demersuri vor fi luate foarte în serios. Însă ne întrebăm cu toții dacă aceasta este metoda cea mai bună pentru atingerea transparenței și anume crearea de linii separate bugetare pentru fiecare misiune PESC. Deocamdată, Comisia se pare că propune opt linii bugetare separate pentru opt misiuni separate. Ei bine, noi credem că nu este aceasta tocmai cea mai bună abordare avem nevoie de detalii pentru fiecare misiune. Am trimis rapoarte detaliate pentru fiecare misiune acestei comisii și după fiecare misiune, după ce fiecare misiune este adoptată de Consiliu, la cinci zile după aceea vă trimitem un buget detaliat al misiunii în cauză. Așadar, am discutat deja această chestiune cu Parlamentul și probabil că și poate că reușim să ajungem la alte uh, Uh, pe alte căi la îndeplinirea cerințelor necesare. Pentru că trebuie să existe acord între Consiliu și statele membre în ceea ce privește procedura bugetară. De asemenea, în ceea ce privește crearea fondului de rezervă, am înțeles că acest lucru ar putea să reprezinte o bază de discuție pentru Parlament pentru a dezbate acest subiect cu statele membre privind procedura de aplicat. Fondul de rezervă dacă acesta este menționat da, și păstrat în bugetul pentru anul viitor, atunci statele membre vor putea răspunde repede în situații de criză. Dorim să creăm noi misiuni, să finanțăm noi acțiuni în momentul în care apare nevoia de a face acest lucru. Sigur, trebuie să discutăm aceste chestiuni cu statele membre. La final, domnule președinte, aș dori să mă refer și la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Domnul Christofferson este aici, reprezentantul doamnei Ashton, și sunt convins că poate să confirme mai târziu ceea ce voi spune eu acum. Înțelegem pe deplin nevoia manifestată de membrii pentru a ști ce se întâmplă cu bugetul Serviciului pentru Acțiune Externă. Deocamdată, Comisia pregătește modificări bugetare pe marginea acestui subiect. De fapt, după ce voi uh, părăsi această reuniune, mă voi întoarce la treabă Dorim ca această propunere să fie adoptată pe 15 septembrie. Este vorba despre o scrisoare amendată. Această scrisoare de, modificat, de modificare va sosi într-o primă lectură și la Parlament. Dorim să facem acest lucru, după cum am spus, în septembrie. După cum am spus, doamna Ashton este direct implicată în acțiunea pregătitoare. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru deschiderea manifestată și pentru um, dorința de a coopera cu noi, dorința de a ne asculta doleanțele și sper că această cooperare bună să continue și în următoarele etape ale procedurii noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Mirer. Acum uh, dau cuvântul domnului raportor Salfranca pentru observațiile finale și răspunsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că după ce am ascultat pe toți colegii, aș putea să formulez un răspuns individual pentru fiecare, dacă avem timp la dispoziție. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Gualtieri pentru cooperarea de care a dat dovadă și poate să fie liniștit în ceea ce privește tema legată de Palestina. Aici uh, angajamentul nostru este susținut și de către comisie și cred că dumneavoastră mai bine decât oricine știți foarte clar care sunt termenii acordurilor care au fost încheiate la Madrid în ceea ce privește uh, modul în care se va organiza și desfășura Serviciul European pentru Acțiune Externă și împărtășesc îndoielile dumneavoastră în ceea ce privește viabilitatea, cel puțin bugetară, uh, Uh, nu știu dacă trebuie să trimitem un astfel de uh, trimis reprezentant al Uniunii Europene pentru Tibet. Nu știu dacă acest lucru ar fi, din punct de vedere diplomatic, foarte practic. Apoi, în același timp, înțeleg uh, sensibilitatea verzilor față de această chestiune, însă nu vreau să mă singularizez în niciun mod, nu vreau să arăt cu degetul niciun fel de țară. Eu cred că colegii noștri din grupul verzilor au instrumente suficiente pentru a putea fi sigur că se va exercita un control asupra modului în care este cheltuit bugetul Uniunii Europene în uh, diferitele proiecte care sunt încheiate și definite împreună cu partenerul din Tunisia. Acum, țări din regiune, țări învecinate, nu cred că ar fi bine să facem astfel de referințe nominalizate. Plecând de la comentariile doamnei Iatenmachi acum, pe mine nu m-a surprins uh, atitudinea, aș spune, negativă a Consiliului față de buget. Știm că bugetul reprezintă întotdeauna o dezbatere, o dezbatere în care e un adevărat joc de putere și bugetul se construiește cu greu. De aceea toate aceste poziții, uh, toate aceste rubrici trebuie să se concretizeze în stadiul final al procedurii bugetare. Eu cred că toate îngrijorările exprimate de doamna Iatenmache în ceea ce este liniile operaționale au fost uh, în mare parte rezolvate și cred că singura chestiune la care mai trebuie să ne mai gândim și eu sunt deschis să discut în continuare această temă, e vorba de tema creditelor de plăți. Pentru că acestea reprezintă o prioritate politică a Uniunii Europene în momentul în care trebuie să-și onoreze angajamentele deja luate. Și aș dori să subliniez în mod foarte clar tema drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a politicii de aderare, aici, când vine vorba de credite de plată, sunt gata să studiez în măsura în care acest lucru este posibil, să studiem lucrurile în așa fel încât să vedem cum putea, vom putea concret să acordăm uh, un răspuns pozitiv, afirmativ tuturor îndoielilor exprimate de doamna Iatenmache. Eu înțeleg aceste îndoieli și așa cum am spus încă de la bun început, în ceea ce privește ajutoarele acordate Pakistanului, eu cred că acest domeniu este un domeniu care corespunde mai degrabă de competențelor colegilor noștri din Comisia DEVE. Nu cred că ar trebui să intervenim aici, să nu facem un fel de uh, împărțire, diluare a responsabilității. Fiecare să-și respecte competențele și vom vedea cum anume se va fi uh, organizat bugetul pentru 2011 ținând seama și de necesitățile ce se vor manifesta pe viitor în Pakistan și care se vor traduce în linii bugetare. Doamnei Bradner, aș dori să-i spun că termenii acordului cu Consiliul sunt uh, în așa fel formulați și răspund și unei îngrijorări din partea Comisiei, uh, în așa fel încât o misiune, aș spune eu, uh, cu caracter excepțional, poate să se înscrie într-o linie bugetară și nu cred că ar trebui acum să începem să schimbăm uh, lucrurile și să introducem mm, linii bugetare care nu întrunesc o majoritate. Eu am senzația, în ceea ce privește proiectul său pilot, uh, că nu știu dacă e din cauza sumelor propuse din doamna Bradner sau uh, sumelor disponibile, dar am senzația că acest lucru poate fi rezolvat. Apoi, uh, referitor la cele spuse de doamna Muniez, în ceea ce privește cooperarea bilaterală cu Statele Unite, aș dori să vă spun că această acțiune este o acțiune suplimentară. Deci nu este în detrimentul acțiunilor care există deja în cadrul proiectelor de cooperare cu țările industrializate. Și trebuie să vedem împreună cu Comisia care sunt, uh, cum anume se vor repartiza aceste sume. Nu știu dacă se vor face pe baza unor angajamente anuale deja stabilite. Și ceea ce doream să vă semnalez de asemenea este faptul că în ultima rezoluție Uh, legată de relaiile transatlantice, se cere ca eforturile pe care le face Uniunea Europeană din punct de vedere bugetar pentru realizarea unor studii sau realizarea unor activităi uh, care ar putea contribui la, strând, la întărirea relaiilor transatlantice se pot face cu colaborarea acelor uh, think tanks care se află în Statele Unite. Și având în vedere angajamentele pe care le avem noi față de prietenii noștri din Statele Unite, trebuie să uh, angajăm cât mai mult aceste curente de gândire, aceste cercuri uh, care lansează noile idei. Și aceste lucruri se pot face printr-o creștere, aș spune eu, destul de mică a sumelor. Uh, în plus de aceasta, știți foarte bine importanța pe care o acordă un, Parlamentul European relațiilor transatlantice. Apoi, domnul Brok, de asemenea, s-a referit la acest lucru. Țin să precizez încă o dată că aceste sume nu sunt în detrimentul sumelor acordate pentru relațiile cu țările industrializate. Și apoi, în ceea ce privește cele spuse de doamna Gomes și uh, sprijinul pe care trebuie să le acordăm chestiunilor uh, legate de securitate și misiunile pe care le organizează Parlamentul European, misiuni de observare, de observare alegerilor, sunt absolut de acord. Așa cum au spus și ceilalți colegi și de altfel mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru veștile bune pe care ni l-a uh, prezentat, modul în care doresc să încheie procedura bugetară până la 15 septembrie în ceea ce privește sec- uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Iată, acestea sunt vești bune. Suntem de acord de asemenea și cu sumele pe care le-am propus uh, pentru Palestina. Am luat cunoștință și am luat notă de toate punctele evocate de reprezentantul Comisiei în ceea ce privește cheltuielile administrative, politica de vecinătate. Voi studia împreună, până luni, voi studia împreună cu colegii aceste sume, să vedem dacă eventual le punem îmbunătăți și Știți foarte bine că acest, această procedură bugetară este o procedură de natură tactică, iar luni vom avea uh, ședința noastră, însă trebuie să negociem pe ansamblu acest buget, trebuie ca acest buget să fie adoptat și de către Comisia pentru Bugete. Uh, depăim cu 18 milioane limitele fixate pentru fondul de rezervă și cred că pe ansamblu putem să răspundem la toate neliniștile și îndoiele exprimate de domnul Gualtieri. Cu toții avem o poziție clară, în așa fel încât prioritățile pe care comisia noastră le-a stabilit la finalul procedurii bugetare să fie păstrate așa cum au fost definite, să nu fie diluate în versiunea finală ce va fi votată de către Comisia pentru Bugete. Deci, deja până luni, voi încerca să iau în considerare toate uh, sugestiile dumneavoastră și voi încerca să văd cum anume vom putea îmbunătăți textul plecând de la amendamentele înaintate uh, Iată, deci, domnule președinte, comentariile pe care doream să le fac și, bineînțeles, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea de care au dat dovadă. Grazie. Doresc să mulțumesc și eu colegilor, domnului raportor, bineînțeles. Știm că votul uh, va avea loc la următoarea ședință a comisiei noastre, în același timp cu sesiunea plenară din 6 septembrie. Acum trecem la modificările la regulamentul financiar necesare pentru crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Raportor, colega Farm. Știm că această fază de modificare a regulamentului financiar este legată de modificarea statutului funcționarilor Uniunii Europene uh, duce la a doua fază a procesului, crearea Serviciului European. Uh, colegul Sarius Volski lunea viitoare va prezenta și va prezenta raportul în legătură cu modificarea statut, modificările statutului și astăzi avem această audiere interesantă um, colegului Farm în legătură cu bugetul. Lucrările colegilor Brock și Verhofstadt cu colaborarea prețioasă a colegului Gualtieri au dus la aprobarea recentă a cadrului pentru raport, rapoartele interinstituționale, centrul de gravitate în procesul legislativ uh, acum trece la Comisia pentru Buget, Control Bugetar și Comisia Jurii respectiv pentru controlul financiar și statutul funcționarilor, dar rolul comisiei noastre rămâne fundamental și responsabilitatea sa pe fond în comisia externă rămâne fundamentală, de aceea trebuie să rămânem implicați în procesul legislativ pentru a se respecta uh, rapoartele și termenele uh, pentru raportul dintre diferitele instituții. Dau cuvântul acum domnului Farm, dar îl rog, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, să fie cât mai concis, dacă poate să vorbească doar 5-6 minute, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cât mai pe scurt. Aceasta este contribuția noastră la regulamentul final, modificarea regulamentului financiar pentru serviciul de acțiune externă. Regulamentul financiar este una dintre domeniile în care funcționăm în codecizie, deci iată un domeniu în care cu adevărat putem avea influență. Aș spune că baza pentru uh, acest acord uh, este uh, acordul de la Madrid. Am încercat să transpunem acordul în, în amendamente pentru ca regulamentul financiar să fie compatibil cu ce s-a hotărât la Madrid. Dar anumite aspecte nu sunt uh, perfect acoperite de acordul de la Madrid, care este uh, care conține principiile generale, dar uneori e nevoie de mai multe detalii. Am încercat uh, să aprofundăm anumite aspecte pentru a ține cont uh, de um, principii ale acordului interinstituțional, să le aplicăm, să aplicăm aceste principii noi situații. Sunt chestiuni de principiu foarte importante pentru amendamentele 7, 8 și 9, pe care le-aș comenta puțin. La amendamentul 7 clarificăm faptul că Serviciul European de Acțiune Externă va fi considerat instituție. De aceea trebuie să facă o estimare a veniturilor și cheltuierilor, așa cum fac toate instituțiile, cum și Parlamentul dintre, printre acestea și uh, spunem cum trebuie să se facă acest lucru. Dar am menționat doar doi comisari, uh, altele de, uh, decât, alții decât pentru politica externă, pentru dezvoltare și um, pentru vecinătate. Poate ar trebui să menționăm și pe doamna Gheorgheva. Uh, amendamentul 8 este cel mai important, pentru că aici cerem un document de lucru care să prezinte în detaliu bugetul total, deci o imagine totală generală a, cheltuielilor administrative și uh, operaționale ale acțiunii externe și să spunem uh, în detaliu cum trebuie să arate acest document și credem că este foarte important ca acest lucru să se facă în mod corect. La amendamentul 9 dorim să intrăm și aici mai în detalii decât uh, s-a făcut uh, acest lucru în uh, acordul de la Madrid. E vorba de faptul că solicităm să existe un director general pentru buget și administrație responsabil de aceste aspecte. Iată cele trei amendamente cele mai importante, dar mai sunt și alte lucruri pe care încă nu le-am inclus, dar poate ar trebui să discutăm în comisie ce să facem în legătură cu acestea. Mai întâi avem ceva legat de discuția pe care tocmai am avut-o în legătură cu bugetul pentru 2011 și prezentarea liniilor bugetare pentru PESC. Deci structura um, bugetului uh, pentru misiunile uh, PESC. Știți că în acordul interinstituțional uh, se prevăd anumite lucruri în legătură cu acest uh, aspect dar acum trebuie să reevaluăm modul în care dorim ca bugetul PESC uh, să fie prezentat Parlamentului. Aceasta ar putea fi o idee pe care, pe, la, pe, către care personal uh, aș fi deschis. Să încercăm să includem acesta nu în acordul interinstituțional, ci în regulamentul financiar supus decizie, deci un document uh, mai, uh, mai important mai, și am putea include în acest aviz uh, și acest aspect pentru a reflecta discuția pe care tocmai am avut-o în această dimineață legătură cu liniile bugetare pentru pesc. S-a mai spus un lucru, nu astăzi, dar cu alte ocazii de, medii, de membrii acestei comisii în legătură cu cheltuielile pentru pesc. Poate pentru a avea o imagine mai completă, ar fi mai bine nu doar să se știe ce face Uniunea Europeană, dar și care sunt contribuțiile statelor membre la pesc. Altfel, nu am avea o imagine completă și ne-ar fi mai greu să înțelegem ce trebuie să facem noi. Nu doresc uh, să mă bag în chestiuni legate de împărțirea prerogativelor între Uniune și statele membre, dar totuși cred că această informare este importantă. Mai sunt amendamente și observații importante în legătură cu alte lucruri. care ar putea să fie poate adăugate. Uh, Poate ar trebui să mai facem alte modificări tehnice, să mai depunem vreo două amendamente înainte de uh, termenul de săptămâna viitoare. Dar, oricum, cel mai important sunt amendamentele 7, 8 și 9 și, eventual, să mai includem un amendament în legătură cu aceste aspecte pe care tocmai vi le-am prezentat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fan, pentru tot ce ați, ați făcut și pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o, respectând limita de timp. Domnul Broc are cuvântul acum 3 minute. Äh, Domnule președinte, doresc să fac doar o scurtă remarcă. Mulțumesc colegilor mei, mulțumesc uh, raportorului, cred că este pe drumul cel bun și cred că amendamentele depuse pot fi susținute. Cred că acest lucru vine în spiritul cooperării. În ceea ce privește diferențierea ca prezentare, Cred că în această declarație există, dată fiind inițiativa specială a colegului nostru Gualtieri, o poziționare și astfel se pune întrebarea cum anume putem să utilizăm această poziție ca atare. Este în interesul Parlamentului să asigurăm transparența maximă la nivel executiv și să garantăm flexibilitatea necesară. Astfel, cred că ar trebui să găsim un compromis acceptabil pentru ambele părți, după cum a spus și colegul nostru Gualtieri. Doresc, domnule președinte, să vă rog totodată să discutăm uh, statutul funcționarilor foarte repede, pentru că, iată, unele lucruri par să se tergiverseze. Trebuie să ne ținem de calendarul prestabilit, pentru că deja am pierdut foarte mult timp cu ratificarea târzie a tratatului. Dacă mă uit acum la directiva care reprezintă Europa, dacă analizez situația discuțiilor uh, din Washington, dacă uh, mă uit la situația din Orientul Mijlociu, cred că nu ar trebui să mai amânăm lucrurile, nu ar trebui să aibă de suferit calitatea muncii noastre în niciun fel. Nu ar trebui să punem acum obstacole legate de timp. Tocmai de aceea sunt recunoscător colegului nostru în ceea ce privește acest uh, raport și sper ca totul să meargă la fel de bine și cu statutul funcționarilor. Va trebui să mai discutăm înainte de a lua o decizie ce se întâmplă la Comisia Juri și la Comisia de Bugete și în ce măsură suntem de acord cu ele. Să nu uităm că noi dorim să avem o politică externă funcțională. Probabil că cei de la juri și de la bugete au alte priorități din motive lesne de înțeles. Așadar, înainte de votul final, ar trebui să ne programăm astfel încât să garantăm menținerea obiectivului nostru și a interesului nostru. Mulțumesc! Brock. Vă mulțumim, domnule Brock. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Brandner. Oops, sorry. I would like to congratulate... Uh, Aș dori să îl felicit pe raportor pentru acest aviz. După cum a spus și domnul Brok, trebuie să facem ca acest raport să fie mai specific pentru AFET. Sunt de acord cu ceea ce ați propus dumneavoastră inițial, însă am o întrebare legată de articolul 10. Mă refer aici la faptul că um, mențineți, menționați um, retragerea Uh, prerogativelor din delegație privind președinții de delegație. Aș dori să mă asigur de faptul că nu vă referiți la uh, prerogativele subdelegațiilor per ansamblu, pentru că eu cred că Comisia poate să facă acest lucru și fără să consulte Parlamentul. Dacă discutăm în termeni generali, trebuie să vedem ce anume implică modificarea regulamentului financiar. Mi-ar plăcea de asemenea ca amendamentul 12 să mențină răspunderea diplomaților naționali. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Brantre. Onorevole Gualtieri, per trei Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Gualtieri, timp de trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Farm a explicat foarte bine acest document într-un mod foarte util, într-un mod foarte pozitiv. Nu voi reveni asupra celor spuse de dumnealui, pentru că împărtășesc opiniile sale. Dar aș dori, din punct de vedere politic, să subliniez importanța celor cuprinse în text, dar și importanța lucrurilor care nu figurează în text. Uh, Putem face o comparație cu cele propuse de raportorul pentru Comisia pentru Bugete. Dacă ne uităm la articolul 1 din uh, regulamentul financiar și mai precis enumerarea instituțiilor și a structurilor, cred că așa cum a fost ea arhitectura desenată în cadrul Comisiei, în cadrul Consiliului, e vorba de instituții ca și cum ar fi logic să putem spune că Consiliul este o instituție, ori Consiliul nu este o instituție. Această abordare ar fi una periculoasă, de aceea cred eu că ar fi important ca în comisia noastră AFET toate grupurile politice să nu fie de acord cu o astfel de idee și să nu transmitem un semnal prin care am arăta că nu vrem să relansăm, că, prin care am arătat că vre, nu vrem să relansăm uh, discuțiile de tip instituțional, ci vrem să acordăm deci, descărcarea bugetară necesară pentru aceste instituții. În acest sens, am putea să mergem în sensul propus de domnul Farn, și anume să îmbunătățim propunerea uh, așa cum a fost ea redactată și să vedem dacă nu cumva în regulamentul financiar nu am putea eventual să înscriem anumite referiri la PESC. Referiri care să nu definească exact numărul de linii bugetare, ci care să demonstreze că fiecare comisie trebuie să aibă propria sa linie bugetară și că în final Comisia pentru Bugete este cea care va defini care sunt misiunile de care vom putea dispune, uh, care ar fi acele, în engleză se spune, item, uh, care ar putea fi finanțate. În ceea ce privește îngrijorările Comisiei, bineînțeles, noi nu punem sub semnul întrebării bugetul PESC, pentru că plecând de la regulamentul financiar, știm foarte clar că putem transfera într-un capitol bugetar, într-o rubrică bugetară, anumite sume fără ca acest lucru să aibă, să necesite acordul Parlamentului. Mulțumesc, domnule Gualtieri, și acum dau cuvântul reprezentantului înaltei reprezentant, domnul Christofsen. Mulțumesc, domnule președinte. aș dori să vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus și anume că Comisia AFET dorește să urmărească îndeaproape această metodă de lucru. Cred că este un pas foarte bun, e un lucru foarte bun pentru, pentru fiecare dintre noi. De asemenea, aș dori să mulțumesc domnului Ferm pentru raportul său, pentru proiectul său de aviz. El a spus pe bună dreptate că ne situăm aici în sfera codeciziei. Aș dori să adaug că chiar dacă nu ne aflăm în mod formal în sfera codeciziei, în așa cum s-a, având în vedere deciziile luate în luna iulie, noi de facto ne aflăm în codecizie plecând de la textul adoptat de către Consiliu, textul spune exact același lucru cu cele spuse de avizul Parlamentului emis pe 6 iulie. În acest sens, cred că ar fi foarte important ca noi să respectăm și în a doua etapă a procedurii bugetare acordul încheiat în luna iulie. Iar după părerea mea, acest text face exact ceea ce ne așteptam. Merge în această direcție. Respectă întru totul acordul încheiat în luna iulie. Eu nu am absolut nicio problemă cu textul acesta. Așa cum s-a spus, amendamentul 6 este unul foarte important. Uh, acolo sunt cuprinse foarte multe detalii și suntem gata să furnizăm toate informațiile în amendamentul, deci pentru amendamentul opt, suntem gata să furnizăm toate informațiile necesare. Poate că mai rămân câteva uh, nedumeriri în ceea ce este formularea destul de tehnică. În același timp, este foarte important să nu pierdem spiritul uh, articolului 85 trebuie să vedem exact nu numai ce fac Statele Unite, dar și ceea ce fac ce face Uniunea Europeană. Uh, când vorbim de Uniunea Europeană, e vorba și de Comisie. Nu e vorba doar de o, de, de, de, cheltuială de tip administrativ. Uh, ne uităm la detalii și vedem că detaliile sunt preluate doar în ceea ce privește cheltuielile administrative. Apoi, comentariile domnului Fern referitor la faptul că ar trebui să folosim acest prilej al regulamentului financiar pentru a transpune în fapt ultimul punct uh, din declarația politică. Bineînțeles, nu eu sunt persoana cea mai potrivită pentru a evalua acest lucru. Singura observație pe care o pot face în acest sens este că s-a spus în mod explicit în declarație referitor la răspunderea politică că acest lucru va fi evocat în cadrul acordului interinstituțional. Și având în vedere că este în interesul tuturor să păstrăm ceea ce a fost încheiat drept acord în luna iulie, nu știu dacă referirea la un alt instrument ar fi metoda cea mai bună. Iar pentru a răspunde la ceea ce a spus doamna Brandner, eu interpretez uh, retragerea acestui drept ca fiind o, un capitol individual uh, pentru fiecare delegație. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, doctor Christophs. Mulțumesc, domnule Christophsen. Acum dăm cuvântul pentru concluzii domnului Fem pentru a da răspunsuri în legătură cu amendamentele și observații în legătură cu ceea ce a spus Comisia. Vă rog, vă rog domnule Fem. Mulțumesc pentru observații și din câte înțeles suntem cam de acord în legătură cu acest aviz. Poate în legătură cu două lucruri ar trebui să fac observații. Mai întâi pentru a răspunde doamnei Bratner. Sunt de acord cu domnul Christopherson. E vorba aici de situații individuale. Comisia nu poate să schimba principiile, dar trebuie să le apl- aplice în cazuri uh, aparte, în fiecare caz. Suntem de acord cu asta. În legătură cu prezentarea liniilor bugetare pentru PESC, din câte mi-aduc aminte, am spus că ceea ce a apărut deja în acordul interinstituțional trebuie transpus în, alte doc- în diferite documente, unele în regulamentul financiar, unele în uh, regulile pentru personal și așa mai departe. Nu sunt sigur dacă prezentarea liniilor bugetare este aspectul care trebuie să se regăsească în uh, regulamentul institu- uh, instituțional. Nu cred că acordul de la Madrid exclude sugestia mea. Ar fi bine să găsim o soluție pentru că am tot discutat despre aceste lucruri de, de mai mult de 10 ani deja. Deci unde să se prezinte liniile bugetare pentru PESC? Sunt deschis diferitelor soluții, dar cred că uh, Trebuie să păstrăm opțiunea de a face acest lucru în regulamentul financiar și nu în acordul interinstituțional. Mulțumesc domnului raportor ferm. Acum, în legătură cu calendarul, vă informez că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 7 septembrie, ora 18. Din păcate, trebuie să vă spun că din motive de suprapunere cu alte voturi uh, în uh, Comisia pentru Bugetă și uh, control bugetar și având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, îmi pare rău, dar amendamentele nu pot fi depuse decât în engleză și pe mine mă deranjează acest lucru. Pentru adoptarea în comisie, votul este prevăzut pe 20 septembrie Octobre per la... Și în sesiunea plenară din octombrie se va vota um, acest uh, aviz. O ultimă precizare legătură cu calendarul. Comisia AFET se reunește pe 6 septembrie la ora 19 și pe 7 septembrie la ora 17. Vă mulțumesc, s-a încheiat, se suspendă ședința.